Good afternoon. Back to work. We are assuming the works. Dragi colegi, reluăm activitatea uh, comisiei noastre cu punctul 8. E vorba de identificarea electronică a serviciilor de asigurare și serviciile de asigurare a încrederii pentru tranzacțiile electronice pe piața internă. Raportorul nostru este domnul Rod. E vorba de propunerea de regulament cu privire la identificarea electronică sau a tranzacțiile electronice de pe piața internă. Ehm, în aprilie, în 25 aprilie, am avut un schimb de vederi și acum vom dezbate acest proiect de aviz. În primul rând, dăm cuvântul raportorului, domnului Rod, și după aceea vom avea o dezbatere. Domnule Rod, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să salut propunerea Comisiei și faptul că încearcă să abordeze și să rezolve problemele care există în uh, directiva existentă, nu numai prin extinderea cadrului juridic, ci și prin introducerea uh, și uh, sporirea certitudinii juridice. E o măsură necesară pentru ca piața internă digitală să funcționeze bine, pentru că companiile și consumatorii vor putea mai ușor să facă tranzacții electronice transfrontaliere și astfel încrederea în aceste tranzacții va crește. De aceea aș dori să exprim sprijinul pentru, pentru eforturile Comisiei de a uh, uh, încuraja folosirea acestor uh, scheme electronice în statele membre prin recunoașterea, uh, introducerea mecanismului de recunoaștere reciprocă. Însă regulamentul nu reprezintă un model care să poată asigura un nivel suficient de uh, securitate care să se bazeze pe experiența anterioară. Uh, proiectul meu de aviz se axează în primul rând pe elementele de securitate, de exemplu uh, identificare electronică în regulament pentru a uh, disipa orice ambiguitate și pentru a ne asigura că acest regulament funcționează în practică. În ce privește uh, identificarea electronic, electronică și serviciile de încredere, noi încercăm să reducem povara administrativă în mecanismul de supraveghere pentru a înlesni povara atât asupra statelor membre cât și asupra companiilor și pentru a ne asigura că avem o combinație, un, un uh, uh, mecanism suficient de fiabil. Apoi ne ocupăm și de răspundere, care e definită prea vast în uh, propunerea Comisiei și care ar putea duce la piedici neintenționate în, evo- în evoluția uh, pieței digitale. Așa cum s-a spus la reuniunea uh, coordonatorilor din umbră, în lumina uh, schimbului de vederi, eu am hotărât să trec de la protecția uh, uh datelor Uh, să, să nu trateze protecția datului, datelor pentru că ea uh, e discutată în alt dosar. Însă împreună cu raportorii din umbră și cu comisie am uh, hotărât să explicăm de ce propunerea conține doar un capitol pe această temă cu privire la serviciile de încredere. Și din câte am înțeles eu, Comisia consideră că um, sistemul de identificare electronică e acoperit insuficient în propunerea în faza sa actuală. Totuși, sper că e o problemă care se poate soluționa, sper să o discutăm împreună și ă, aștept ă, eventuale amendamente pe această temă înainte ca termenul să expire în 6 iunie. În orice caz, aștept cu nerăbdare reacții din partea dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumim pentru prezentarea dumneavoastră a proiectului de aviz. Și acum așteptăm uh, dezbaterea. Nu știu dacă dorește cineva să ia cuvântul. Doamna Ghiom, în primul rând. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mă exprim în numele doamnei Head, care, din păcate, nu poate participa la reuniunea de astăzi și pentru că nu suntem foarte numeroși, o să mă exprim în limba engleză. Doamna Head salută propunerea Comisiei ca un uh, bun punct de plecare și sprijină eforturile de a stabili un cadru uh, uh, la nivel european. ea consideră că propunerea Comisiei de Reglementare nu conține suficientă claritate atât în ce privește obiectivele care ar trebui atinse, cât și conținutul. Doamna Head sprijină eforturile raportorului de a uh, reduce uh, da, actele delegate pentru ca Comisia să nu aibă prea multă marjă de manevră. De asemenea, doamna Hetz e de acord cu abordarea raportorului, conform căreia uh, procesul interoperabilității trebuie să țină cont, pentru a asigura interoperabilitatea, trebuie să țină cont de realitatea din statele membre. Deci, interoperabilitatea trebuie să fie încurajată dar să rămână neutră din punct de vedere tehnologic pentru a respecta specificitățile statelor membre. Trebuie să ne asigurăm că elementele de securitate, care sunt foarte importante, trebuie să uh, se bucure de încrederea cetățenilor, uh, dar și a companiilor. Uh, în acest context este foarte important să analizăm ce a făcut domnul uh, Rod în uh, proiectul de aviz cu privire la răspundere. Însă, domnul Rod va trebui să uh, studieze mai îndeaproape propunerea raportorului pentru a vedea dacă se a obținut echilibrul necesar. Apoi, doamna Hetz susține că încrederea în serviciile oferite de acest regulament trebuie să fie garantată tuturor persoanelor, inclusiv a persoanelor cu dizabilități. În lumea digitală, participarea acestor persoane pe piața unică digitală trebuie să fie simplificată și doamna Head va depune amendamente în acest sens. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnă Guillaume, pentru că ne-ați prezentat punctul de vedere al doamnei Head în calitate de uh, raportor din umbră. Domnul Senor. Da, și eu sunt raportor din umbră din partea grupului PPE și în această uh, calitate aș dori să fac câteva observații. În primul rând, salut și eu această propunere a Comisiei Europene de a uh, se baza pe un regulament și nu pe un directiv. Proiectul de aviz al domnului Rode abordează nivelul adecvat de securitate uh, de care, pe care regulamentul nu îl uh, oferă. În ciuda acestui fapt, când intervine protecția datelor, directiva trebuie să abordeze și uh, sistemele de identificare electronică. În, același, în aceeași ordine de idei, uh, sfera de aplicare a articolului 11 trebuie să fie precizată. Trebuie să ne asigurăm că um, furnizorii de servicii electronice uh, ocrotesc uh, suficient datele. Apoi, cetățenii trebuie să fie informați uh, în legătură cu obiectivul uh, adunării de date. Sunt de acord cu raportorul, cu domnul Rod, că trebuie să definim mai bine nivelul de securitate în cadrul regulamentului pentru a uh, evita orice fel de ambiguitate. Trebuie să uh, studiem cu mare atenție folosirea datelor delegate și de implementare și de aceea susțin uh, decizia domnului Rod ca uh, aceste acte să fie folosite astfel încât regulamentul să funcționeze cât mai bine. Așa cum s-a spus, un mecanism de recunoaștere reciprocă și a unor sisteme adecvate de identificare electronică în statele membre sunt foarte importante aici trebuie să avem și un mecanism de coordonare și un mecanism de supraveghere care să ridice povara de pe umerii statelor membre și a ă, companiilor. Acum aș dori să mă refer la faptul că trebuie să ă, garantăm nivelul de securitate al semnăturilor electronice pentru a asigura securitatea și siguranța juridică. În numele grupului meu o să introduc amendamente pentru a sprijini tot ce a făcut până acum domnul Rod. Vă mulțumesc! Domnul Albrecht, mulțumesc și eu aș dori să mulțumesc pentru uh, activitatea depusă domnului Rod. Da, cred că suntem în direcția cea bună, mai ales uh, în ce privește chestiunile de securitate, care sunt foarte importante. Ele trebuie să fie uh, Uh, rezolvate mai ales în contextul uh, verificării și a semnăturii electronice. Nu știu exact care este legătura între verificare și semnătura electronică, dar în orice caz cred că în regulament e locul potrivit să definim, să clarificăm puțin situația. Tocmai pentru a obține mai multă certitudine juridică. Și cred că ar fi mai bine, în contextul protecției datelor, să facem trimitere la regulamentul general privind protecția datelor și să aplicăm aceleași reguli pe care le uh, negociem în acest regulament uh, general. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Ca de obicei, avem acum dezbaterea. Domnul Brox, vă rog. Mulțumesc! Toate încercările mele de a face achiziții pe internet au fost, nu au fost încununate de succes, deci ar putea ca întrebarea mea să vi se pară naivă. Dar când textele legisla... în, ce, în ce privește textele legislative, cred că e util să adoptăm Uh, să avem o abordare de corectare, respectiv să vedem ce în legislația actuală e greșit, astfel încât să necesite un nou text legislativ. Mă întreb dacă e vorba de uh, tentative frauduloase de a achiziționa și de a face tranzacții în numele al cuiva, dacă au fost litigii uh, în legătură cu existența unui contract și dacă da, ce conținea el apoi dacă au fost exemple sau cazuri majore de încălcare gravă a uh, legislației cu privire la protecția datelor sau chestiuni de acest tip. Mulțumesc, domnule Bronx, pentru observații. Ca de obicei, uh, dăm um, și reprezentantului Comisiei sau președinției Consiliului, dacă dorește, în primul rând Comisia. Vă rog. Mulțumesc. Thank you very much, Mr. Chair, and good afternoon to everybody. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Uh, Aș dori să mulțumesc raportorului și celor care au intervenit sprijinind aceste propuneri. Aș vrea să profit de această ocazie pentru a sublinia că și noi împărtășim preocupările manifestate de domnul raportor mai ales în ceea ce privește un nivel uh, sporit de securitate pentru identificare electronică, protecția datelor care să se aplice tuturor actorilor din legislație. Iar în ceea ce privește revizuirea cadrului de reglementare, vrem să fie aplicat regulamentul pentru furnizorii de servicii este foarte important să existe prevederi cu privire la modul în care actorii de piață gestionează datele personale cu care lucrează. Nu în ultimul rând, atenția noastră pentru standarde și utilizarea standardelor este un motiv de a verifica interoperabilitatea tehnică. E un subiect foarte important pentru noi și se află, de fapt, la baza acestei propuneri. Nu știu în ce măsură mai am timp să răspund și la întrebarea ce a mers prost, poate așa, în două cuvințele. Punctul de plecare pentru propunere a fost un cadru pentru semnătura electronică, nu neapărat pentru Um, toate aceste servicii acoperite acum de regulament. Mai mult decât atât, nu... La ora actuală nu uh, putem spune că nu, nu s-a întâmplat nimic, deja oferim cetățenilor anumite servicii, pot să uh, utilizeze semnătura electronică, dar pot în același timp și să limiteze uh, cantitatea datelor personale transmise mai departe. Așa că, foarte pe scurt, Cam uh, atât uh, despre de ce avem nevoie de această propunere. Mulțumim reprezentantului Comisiei și acum ne întoarcem la raportorul nostru pentru concluzii. Domnule Rode, concluzii vă rog. Foarte pe scurt, domnule președinte, să-i răspund și domnului Brons, uh, deși răspunsul meu e același ca și cel oferit de comisie. Mm, doamnă Head, doamnei Head îi transmit următoarele și la fel și domnului Albrecht și domnul Segulabar. Suntem pe aceeași lungime de undă. După cum le spuneam și asistenților, puteți să depuneți amendamente liniștiți și împreună le vom analiza. După termenul de depunere a amendamentelor vom uh, organiza o reuniune și vom încerca să uh, găsim amendamente de compromis. Sunt convins că vom găsi o poziție coerentă. Eu sunt foarte deschis la uh, ideile dumneavoastră. Mulțumesc pentru comentarii și uh, pentru dezbatere. Mulțumesc, domnule Rode. Mulțumesc și participanților la această dezbatere. Chiar bine ați spus uh, că uh, termenul de punerea amendamentului este 6 iunie. Estimăm că vom vota prin 8-9 iulie în Comisia Parlamentară. Cam atât. Trebuie să urăm acum bun venit doamne Maria Vasiliadu. Ea e coordonatorul UE pentru combaterea traficului de persoane. Iată, iar noi îi urăm bun venit. We are warmly welcoming Mrs. Maria Vasilia. Așadar, îi urăm bun venit coordonatorului UE pentru combaterea traficului de persoane, Maria Vasiliadu. Avem punctul 9 pe ordinea de zi. E vorba de informații actualizate privind activitățile coordonatorului pentru lupta împotriva traficului și uh, prezentarea raportului Eurostat privind traficul de ființe umane. Există două documente importante la Comisie cu privire la traficul de ființe umane. Eurostat a publicat un raport în aprilie, în 15 aprilie, subliniind că uh, 23.632 de persoane au fost identificate ca fiind victimele traficului de ființe umane în Uniunea Europeană în perioada 2008-2010, o creștere cu 18% față de perioada 2008-2010. Se pare că sentințele exprimate împotriva răufăcătorilor au uh, scăzut în aceeași perioadă. Traficul de ființe umane rămâne problematic. Avem o strategie pentru eradicarea traficului de ființe umane pentru 2012-2016, într-adevăr. Cât timp uh, această strategie e în implementare, iată că avem uh, oportunitatea să o salutăm pe doamna Vasiliadu, coordonatorul Uniunii Europene, pentru a afla mai multe despre acest raport, și pentru a uh, deschide discuția mai târziu. Domnul Vasiliadu, vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Mulțumesc și pentru interesul manifestat de Parlament față de problema traficului de ființe umane. Numărul interpelărilor parlamentare din ultimii doi ani a fost unul uh, extraordinar și salutăm aceste demersuri pentru că nu fac decât să arate interesul Parlamentului European pentru acest subiect extrem de grav. În acest sens, facem tot posibilul pentru a oferi răspunsuri uh, coerente la timp. Cum abordează Uniunea Europeană traficul de ființe umane în ziua de azi? În primul rând, E forma sclaviei uh, contemporane, e o încălcare a drepturilor fundamentale, uh, interzisă explicit de Carta Drepturilor Fundamentale, e o infracțiune gravă uh, întreprinsă de grupuri de crimă organizată, e un fenomen specific pe chestiuni de gen și toate acțiunile noastre trebuie să aibă victima în centrul preocupărilor. Toate informațiile pe care vi le ofer astăzi se învârt în jurul acestor noțiuni. Există trei lucruri pe care vreau să le ilustrez astăzi. Cred într-adevăr că s-a înregistrat progres, pentru că există într-adevăr voință politică și, mulțumit acestui fapt, a sporit și interesul față de această temă. Mai întâi menționez uh, legislația, uh, politica și apoi finanțarea. În termen de legislație avem directiva din 2011 pentru traficul de ființe umane. Uh, această directivă trebuia transpusă până în 6 aprilie 2013. Acesta era termenul de transpunere. Am început deja să analizăm măsurile de implementare, iar în privința uh, acțiunilor de la Comisie avem un grup de contact informal cu care statele membre sunt în legătură și cu care pot să discute despre interpretarea diferitelor articole ale directivei prin prisma implementării. Există la ora actuală 9 state membre care au implementat pe deplin uh, această directivă, patru state membre care au spus că implementarea a fost parțială. Bineînțeles că vom examina aceste situații. Acum, nu rămâne decât să ne asigurăm că statele membre uh, transpun pe deplin această directivă. Pentru asta contăm pe Parlamentul European pentru a oferi sprijin Comisiei uh, în tot acest uh, demers foarte important. Și acum cu privire la politici și strategii. Care este strategia noastră cu privire la combaterea traficului de ființe umane pentru 2012-2016? Avem 40 de acțiuni foarte ambițioase. Nu o să reiau acum toată strategia, dar o să vă atrag atenția că am primit un sprijin ferm din partea unor uh, actori uh, care reprezintă societatea civilă, IDPS, Comitetul Regiunilor, Comitetul Economic și Social și alții care au manifestat un interes extraordinar pentru tot ceea ce facem noi. Mă voi axa pe raportul Eurostat, după cum a spus deja președintele. Sper că aveți uh, uh, copii ale acestui raport. A, mi se spune că nu. Într-adevăr, acest uh, raport uh, Eurostat deja e ă, gata, e epuizat, de fapt, ă, mai e disponibil doar în format electronic. Interesul a fost atât de mare pentru ă, copiile transmise încât s-au epuizat rapid. Este pentru prima dată când am întreprins efortul de a avea date concrete cu privire la traficul de ființe umane la nivelul comunitar și rezultatele au fost interesante. Am analizat anii 2008, 2009, 2010, am primit informații din toate statele membre, plus Croația, și Islanda, Muntenegru, Norvegia, Serbia, Turcia uh, și Elveția, deci țările cu care avem acorduri de liber schimb. Am ținut cont de uh, sex, vârstă, tip de uh, exploatare, uh, educație, formare și așa mai departe. E vorba de victime. Raportul se axează pe datele statistice din sistemele de înregistrare de la organizațiile partenere, dar statele membre au trebuit să trimită metadate din tot felul de proiecte, studii și rapoarte. După cum v-am spus, 23.600 de persoane au fost identificate ca fiind victime sau presupuse victime pe perioada 2008-2010. Trebuie să subliniem însă că acesta este doar vârful icebergului. Permiteți-mi să vă amintesc că datele OIM în iunie 2012 estimează că există 800 de mii, 880 de mii de oameni în Uniunea Europeană care Uh, la un anumit moment dat, au fost victime ale muncii forțate. Chiar acum, în timp ce țin această cuvântare, există persoane care sunt vândute, mm, exploatate sexual sau exploatate în uh, industria textilă, um, căsătorite forțat sau uh, um, le sunt extirpate organele pentru a fi traficate. Criza economică nu ușurează cu nimic situația. Când discutăm despre traficul de ființe umane, vorbim despre persoane vulnerabile, persoane foarte uh, expuse și excluse din punct de vedere social, persoane sărace. Și situația aceasta se agravează acum că e criză. În raport se spune că trebuie să ne axăm exact asupra acestor probleme. Victimele confirmate sau presupuse uh, au uh, un număr care a sporit cu 18% în ultimii ani, dar răufăcătorii, infractorii sunt condamnați mai puțin comparabil cu ceea ce era în trecut. 80% din victime sunt fete și femei și 20% băieți și bărbați. 15% sunt copii. Deci e un fenomen uh, uh, foarte clar uh, separat pe discriminarea sexuală. Um, Deci, după cum am spus, sunt expuse femeile și fetele. Numărul uh, persoanelor exploatate sexual crește. Numărul persoanelor exploatate prin muncă reprezintă 25% din totalul persoanelor exploatate în general. Sunt foarte prudentă cu aceste numere, pentru că nu înseamnă că identificăm poate uh, bărbații și băieții în uh, domeniul muncii forțate, nu, nu identificăm chiar așa cum trebuie. Cred în continuare că ar trebui să discutăm despre exploatarea sexuală să nu deviem de la acest subiect. Vom repeta acest exercițiu la momentul oportun, vom trimite un chestionar pentru următoarea perioadă de trei ani și vom uh, aduna date în, în continuare. Sunt date utile, Uh, și, să, și sperăm că ne pot ghida în politicile noastre. Sper că cu referire la ceea ce voi prezenta în continuare, aveți deja documentul în față. Avem uh, un document cu privire la dreptul victimelor uh, în legile comunitare. Deci toate strategiile noastre se axează pe victimă și se învârt în jurul victimei și sunt mândră că ne-am asumat acest angajament și sunt mândră că avem această vedere de ansamblu, pentru că oferim informații clare și, uh, și ușor inteligibile cu privire la drepturile în muncă, servicii de sănătate, accesul la justiție, accesul la serviciul unui avocat, uh, daune și compensații și așa mai departe. Toate aceste lucruri sunt prezentate într-un limbaj accesibil. Uh, din 18-19 directive și a doua parte a documentului face trimitere la articolele specifice din uh, directive. Documentul, documentul respectiv poate fi accesat în 23 de limbi și în varianta electronică. Poate fi utilizat uh, și de ONG-uri în mod special cele care lucrează cu victimele. Următorul pas ar fi uh, că Uh, președinția irlandeză trebuie să promoveze acest document și să încurajeze statele membre să îl adopte. Va fi un lucru foarte util pentru munca la fața locului. Cu cine cooperăm? Unii actori sunt mai puțin vizibili decât ceilalți. Lucrăm cu Europol, Frontex și Eurojust, dar am format alianțe și cu alte agenții și alte foruri. E vorba, de exemplu, de inspecții, inspectorii muncii. A avut loc în urmă cu câteva zile o reuniune informală la Dublin cu inspectorii din acest domeniu și acest subiect a fost pus pe ordinea de zi pentru prima dată. Sperăm ca astfel să ne asigurăm că toți cei care lucrează în domeniul ocupării devin mai sensibili la acest subiect, mai ales uh, când e vorba de contractele temporare și de recrutarea victimelor. Un alt actor care a devenit important este chiar societatea civilă. Ideea aceasta a venit chiar de la Parlamentul European, la una din reuniunile organizate împreună. Un eurodeputat a întrebat dacă avem o rețea a societății civile care să lucreze pe traficul de ființe umane. Am zăbovit asupra acestui subiect și iată că uh, lansăm platforma societății civile împotriva traficului de ființe umane acum. Interesul organizațiilor uh, din Europa a fost mare față de acest subiect și ne așteptăm să existe 100 de reprezentanți din 26 de state membre plus Croația. Cred că este o uh, reuniune, uh, o primă reuniune de acest gen pentru prima dată, ONG-urile lucrează pe drepturile omului, drepturile femeilor, drepturile migranților. Oamenii se pun la oaltă, schimbă idei, și transmit mesaje în așa fel încât Comisia să știe ce să facă pentru a emite strategii mai bine orientate. La fel, cetățenii sunt informați cu privire la ce se întâmplă în plan comunitar, pot urmări implementarea directivei și a strategiei. Avem uh, rețele, într-adevăr, care au funcționat și până acum, dar erau rețele mici. Vrem să extindem sfera de acțiune pentru că vrem să avem o intervenție ambițioasă. Multe organizații uh, din uh, platformă uh, reprezintă drepturile copiilor și drepturile femeilor. Și acum mă voi referi la dimensiunea de gen a activității noastre. După cum spuneam, 96% din victimele de trafic în scopul exploatării sexuale sunt reprezentate de fete și uh, femei. În raportul Eurostat, Uh, exploatarea este prostituție sau alte forme de prostituție, prostituție pe stradă, în vitrină, în cluburi, uh, producție, producție de materiale pornografice. Aceste date sublinează legătura între industria sexului care este în floare și exploatația, exploatarea sexuală. Suntem extrem de angajați în continuare în această activitate. Nu ne permitem să spunem, acum ne axăm doar pe exploatarea prin muncă. Nu, sunt mai multe feluri de exploatare. Nu avem uh, nicio dovadă că am reușit să, să controlăm în vreun fel exploatarea sexuală. Ce face de fapt această directivă? Cere statelor membre să ia măsuri practice pentru a descuraja cererea. Există articolul 18 care cere explicit asta și de asemenea cere sensibilizarea publicului. Statele membre trebuie să implementeze măsuri pentru incriminarea serviciilor, uh, conștientizând că um, o persoană este o victimă în acest caz. E vorba așadar de uh, acționarea în acest sens uh, pe parcursul 2012-2016. Avem uh, cel de-al 57-lea comitet uh, pentru uh, drepturile femeilor. Luptăm împotriva violenței uh, la adresa femeilor. Pentru prima dată Comisia uh, a, și-a asumat o poziție fermă și mă bucură faptul că pot să spun că politica față de exploatarea femeilor este de toleranță zero. Există multe exemple în societate acum, uh, exemple de angajament dar trebuie vizat și sectorul privat, sectorul business. Vrem să lansăm o coaliție de uh, antreprenoriat pentru 2013 și să facem în așa fel încât întreprinderile europene în sine să ofere un schimb de bune practici, campanii de sensibilizare și o mai bună monitorizare a lanțului de uh, furnizări. Există la nivel uh, național uh, mecanisme echivalente impuse de directivă. E vorba de uh, organe, foruri sau persoane independente care trebuie să evalueze ce facem noi cu privire la traficul de ființe umane, să facă un raport, raport care va ajunge la nivel european. La fel lucrăm și cu agențiile de justiție și afaceri interne. Uh, a avut loc cea de-a cincea zi antitrafic în urmă cu doi ani și există agenții care au declarat, care au semnat o declarație asumându-și angajamentul să lucreze împotriva traficului de ființe umane. Doamna Edith Bauer a fost raportor pe atunci uh, și a participat. Cei șapte directori ai, agenției, uh, ai agențiilor au semnat această declarație. Cooperăm cu fiecare din aceștia și împreună cu ei organizăm reuniuni de coordonare. La fel, conlucrăm și cu Agenția pentru Drepturile Fundamentale cu privire la copiii care devin victime. Și pregătim un instrument de evaluare a conformității um, cu respectarea drepturilor omului și drepturilor copiilor. Asta este deja pentru 2014. Avem și un ciclu strategic uh, E vorba mai întâi de cicluri pentru crimă organizată și infracțiuni grave. Este practic acea parte a activității noastre care se bucură de cel mai mare succes, mai ales prin angajamentul manifestat de statele membre. Noile obiective strategice pentru viitorul ciclu vor fi discutate în iunie-iulie acestui an. Traficul de ființe umane, după cum vă dați seama, va fi pe ordinea de zi. În plan intern, cooperăm uh, pe mai departe pe combaterea traficului de ființe umane, coordonăm 17 directii, direcții generale de la Comisie. Toată lumea e din ce în ce mai angajată. Cei de la Digi Employment, uh, de la dezvoltare, de la uh, comerț, sănătate, justiție, educație și, nu în ultimul rând, SAE și avem uh, angajamente ferme, asumate și cooperăm cu toate aceste direcții generale în mod sistematic, avem uh, consultări interserviciu și avem programe de finanțare. Și acum mă voi referi la finanțare, care este un lucru absolut fundamental. Uh, to, to, to facilitate the work that we do, Iată ce am făcut pentru a încerca să nu ușurăm uh, sarcinile. În primul rând am încercat uh, să ne asigurăm că finanțarea se și potrivește cu politicile noastre. Să nu finanțăm uh, proiecte care nu intră direct între obiectivele noastre principale. Am încercat să diversificăm beneficiarii fondurilor pe care le acordăm. Anii trecuți, în ultimii doi ani, am, am reușit să avem de trei ori mai multe cereri de finanțare și avem de patru ori mai multe ONG-uri care depun și depun candidatura decât înainte. Încercăm să deschidem foarte mult uh, proces, procesul și să ne asigurăm că finanțarea se acordă cum trebuie și că se pune în aplicare legislația. Avem uh, un uh, site web dedicat am reușit să facem ceva unic și anume am Adunat toate proiectele din 2003 și până în ziua de azi, toate proiectele legate de traficul de ființe umane în același, pe același site web. E vorba de proiecte uh, ce țin de 11 servicii diferite. Am calculat toate fondurile care au fost acordate în diferitele domenii și uh, le vom pune în curând la dispoziția publicului pe site-ul nostru, inclusiv distribuirea fondurilor pe state membre. Nu mă voi uh, concentra pe dimensiunea externă, dar avem două instrumente foarte puternice. În primul rând, abordarea globală a migrației și mobilității, acțiunea anti-trafic, unul uh, ce face parte dintre pilo, cei patru piloni acții ai GAM. Acum, în termeni concreți, Iată ce se întâmplă. Statele membre au convenit asupra unor țări și regiuni prioritare pe care Uniunea Europeană trebuie să se concentreze pentru a combate traficul. Sunt 10 state prioritare care au fost alese cu foarte multă atenție. S-a convenit asupra lor. E vorba de Albania, Brazilia, China, Republica Dominicană, Maroc, Nigeria, Federația Rusă, Turcia, Ucraina și Vietnam avem uh, multe regiuni care sunt incluse în același document. Lucrăm îndeaproape cu uh, Serviciul European de Acțiune Externă și cu delegațiile pentru a vedea cum putem să abordăm problema în mod cât mai uh, concret și practic. Discutăm și cu alți donatori, de asemenea. Ar mai fi multe de spus, dar mă voi opri aici. Vă spun că site-ul nostru, doar pentru societatea civilă, în luna martie a primit 2000 de vizite în mai puțin de o săptămână, doar pentru această platformă, repet. Oamenii sunt foarte interesați și uh, sper că lucrurile să continue în același ritm. Vă mulțumesc uh, încă o dată. Totul a fost posibil și vă spun toată sinceritatea datorită susținerii de care am beneficiat din partea dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru această prezentare uh, foarte bună și pasionată în legătură cu coordonarea acțiunilor europene împotriva traficului de ființe umane. Voi deschide acum uh, dezbaterea. Aș propune să ascultăm mai întâi intervenția reprezentantului Comisiei, domnului uh, Sachilianu. Sau nu, mă înșel, spune domnul președinte, nu va interveni comisia, vom deschide direct dezbaterea. Doamna Baur are cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru veștile uh, bune, doamnă Vasiliadu. Mm, voi începe cu o întrebare referitoare la veștile proaste, în schimb. Care este explicația pe care o dați faptului extrem de dezamăgitor uh, legat de situația transpunerii Toată lumea a fost foarte angajată de la bun început în uh, procesul de transpunere și rezultatul uh, este o dezamăgire. Aș vrea să vă întreb care sunt uh, intențiile comisiei, având în vedere situația de fapt. Ce putem face? Sigur, trebuie să ne încurajăm guvernele să facă progrese, dar problema este una reală. Uh, Un alt lucru uh, foarte dezamăgitor este uh, faptul că crește numărul copiilor victime. Ar trebui să ne concentrăm ceva mai mult pe acest aspect. Nu sunt deloc mulțumită de faptul că în recomandarea comisiei, în ceea ce privește bunăstarea copiilor, nu se menționează deloc creșterea numărului acestora în rândul victimelor. Având în vedere documentul pe care ați spus că l-ați publicat, referitor la drepturile victimelor, cred că avem încă o dată o problemă legată de contrazicerea dreptului european. în legătură cu uh, permisele uh, temporare de ședere. În final aș dori să să vă felicit pentru că ați implicat în activitățile dumneavoastră și inspectorii ai muncii ați reușit să creați o platformă de cooperare între agenții și uh, cred că, într-adevăr, inspectorii uh, de muncă, inspectoratele de muncă reprezintă autorități foarte importante și foarte competente în domeniul uh, acestor chestiuni legate de traficul de ființe umane și munca forțată. Ultima observație. Ar fi că vă felicit pentru lansarea acestui proiect, pentru includerea lui în politica de dezvoltare. E un pas foarte important care ne permite să ne apropiem și mai mult de o politică europeană mai coerentă. Vă mulțumesc! Doamna Head are cuvântul. Vă mulțumesc! Domnule Bauer a spus multe dintre lucrurile pe care aș fi vrut să le spun și eu. Desigur, suntem puțin dezamăgiți de cifrele care ne-au fost uh, transmise. Suntem uh, dezamăgiți de faptul că prea puține state au implementat aceste legi. Situația este deplorabilă. E mare păcat și mă întreb ce putem face. Ar trebui oare să trimită Comisia Libe o scrisoare Consiliului în legătură cu acest subiect? Oricum, cred că ar fi bine ca, într-un fel sau altul, să acționăm sau să reacționăm, să ne asigurăm că Parlamentul insistă asupra necesității de a pune în aplicare legislația pe care noi o producem. Infracțiunile transfrontaliere cresc ca volum. Um, am creat Comisia CRIM, care se ocupă de aceste aspecte și încercăm să abordăm uh, problema criminalității transfrontaliere um, cu uh, mai multă vehemență. Traficul de ființe umane este una dintre problemele pe care dorim să le abordăm. Cred, pe de altă parte, că um, faceți o treabă extraordinară. Mă bucur că vă avem alături de noi Mă bucur că merg bine lucrurile cu platforma pe care ați creat-o, chiar dacă numerele sunt uh, oarecum uh, dezamăgitoare, uh, mă bucur că există o energie, că există un impuls. Suntem plini de speranță, pe de o parte, și vă doresc foarte mult succes în activitatea dumneavoastră. Puteți conta pe sprijinul nostru. Mulțumesc, domnule Cearoca, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc și domnului Vasiliadu pentru uh, excelenta prezentare și pentru veștile bune pe care ni le-a adus. Mă bucur că ați uh, făcut un fel de hartă al sectorului ONG-urilor. Mă bucur că țineți cont și de antropologie și de psihologie. Eu sunt antropolog și uh, în Senatul belgian am analizat uh, recent uh, problema cerșetorilor copii am folosit cercetări psihologice, studii psihologice foarte bine realizate pentru a um, stabili poziția cercetorilor ca victime ale rețelelor de trafic. Mă bucur că ne bucurăm de sprijinul dumneavoastră. Fără ajutorul dumneavoastră, vocea acestor oameni ar fi mult mai puțin auzită. Și uh, materialele antropologice și sociologice ar fi folosite mult mai rar, ceea ce ar uh, îngreuna uh, foarte mult eforturile noastre. M-am bucurat că v-ați referit la acțiunile externe pe care le întreprindeți. M-am bucurat că faceți uh, schimb uh, de informații între uh, unitățile comisiei. Eu am fost raportoare pentru traficul de ființe umane, pentru acele uh, microregiuni foarte afectate de sărăcie, care sunt foarte afectate, în special în lumina crizei pe care o traversăm. Multe dintre victime provin chiar din aceste regiuni. În uh, comisie, strategia cadru pentru romi a fost uh, criticată și sper că este în curs de revizuire. Înțeleg că se pregătesc recomandări de către Comisie și cred că experiența și cunoștințele dumneavoastră ar fi foarte valoroasă la acest dosar. De aceea vă rog să reveniți la Parlament și să mai vorbiți despre aceste subiecte. Dacă îmi permiteți, aș vrea să vă rog să vă exprimați opinia în legătură cu anumite aspecte. În Ungaria, transpunerea legislației s-a făcut bine, dar uh, am mers în Senatul belgian și uh, am auzit acolo oameni care au spus că ar trebui să se interzică acest fenomen, să se pună capăt uh, fenomenului de cercetorie în rândul copiilor, pentru că se încalcă drepturile copiilor. Eu, ca antropolog și uh, fiind de etnie romă, mă mir că persoanele care lucrează la ONG-uri și nu neapărat la ONG-uri care lucrează pe teren cu familii rome, cei care vin de la ONG-uri mari, spun că părinții au dreptul să cerșească cu copiii lor. Că e vorba de un fel de tradiție culturală, de moștenire culturală. Eu cred că induce foarte mult în eroare acest punct de vedere. Sper să putem conta pe cercetările efectuate de dumneavoastră. Există un grup uh, de 120 de um, literați care fac studii pe această temă și să sperăm că putem beneficia de rezultatele acestor studii. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Romero Lopez are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Vasiliadu, pentru raport și pentru prezentare. Acest prim raport are uh, câteva lacune. Să sperăm că pe viitor vom reuși să facem progrese în combaterea fenomenului de trafic cu ființe umane. Aș vrea să încep prin a explica un lucru este o uh, confuzie între uh, exploatarea sexuală și cea prin muncă. Există totuși o diferență. Exploatarea sexuală nu înseamnă exploatare prin muncă. Dacă se încurcă cele două fenomene, putem uh, risca să le acordăm am, mândurora același status. Cele două fenomene sunt legate uh, însă nu întru totul. Exploatarea prin muncă se poate aplica oricărei persoane care intră pe piața muncii ilegal prin rețele de traficare și uh, cifrele nu ar fi precum cele din raportul dumneavoastră, ar fi mult mai mari. Nu cred că s-a înțeles foarte clar ce Uh, înseamnă exploatare prin muncă. Știm ce înseamnă exploatare sexuală, pe de altă parte. Dacă extindem acest fenomen pentru a include exploatarea prin muncă și acoperim și fenomenul exploatării în scopuri sexuale, în cazul exploatării sexuale vorbim uh, în special despre femei, dar și despre bărbați și copii. E vorba de persoane vulnerabile care depind de rețele de trafic și care sunt um, expuse unor pericole mult mai mari. Este foarte dificil pentru aceste persoane să părăsească rețelele de traficare cu care rămân permanent uh, în contact. Când se produc astfel de raporturi, trebuie, de rapoarte, mă trebuie să facem o distinție foarte clară între exploatarea în scopuri sexuale și exploatarea prin muncă. Desigur, există o legătură între cele două fenomene, însă ele rămân diferite. Dacă îmi permiteți, aș dori să vă adresez o întrebare. În Spania s-a transpus o directivă, am în față raportul um, aferent și pot să vă citesc niște cifre. M-au mirat cifrele aferente Spaniei din 2009 în 2010 s-a înregistrat o creștere foarte abruptă a numărului uh, victimelor. Cifra a crescut de patru ori, lucru care nu uh, se mai întâlnește în nici uh, un alt stat. E vorba de o creștere extraordinar de mare. Dacă privim rețelele de traficare, În legătură cu uh, traficanții condamnați, uh, cifra este în Spania de vreo 300 de persoane sau rețele, însă în ceea ce privește condamnările nu dispunem de nicio cifră. Poate că uh, Spania nu a revizuit, nu a actualizat cifrele sau nu le-a furnizat. E posibil ca anumite state să nu fi furnizat cifrele. Ziarele spaniole presa spaniolă a raportat în ultima vreme că 9 persoane au fost uh, condamnate și uh, sancționate ca urmare a infracțiunilor de care au fost găsite vinovate. Acest lucru uh, se explică prin faptul că presa le explică prin faptul că femeile obligate să se prostitueze aleg să nu-și denunțe uh, să nu denunțe traficanții. Aș vrea să vă spun că în ceea ce privește strategia Comisiei, cred că ar trebui să facem un efort pentru a da un statut special victimelor exploatării sociale, să le acordăm un statut uh, protejat. Pentru că dacă beneficiază de protecție, se vor teme mai puțin uh, să denunțe infracțiunile care s-au comis împotriva lor. Dacă nu o facem, uh, problema riscă să continue mult timp de acum încolo. Trafficking. Domnul Bronx, cuvântul trafic, din punct de vedere etimologic, se referă la transportul de ființe umane, de obicei Uh, peste transformele internaționale. Dacă vă uitați la definiția ONU, care a fost uh, citată la ședința din 15 aprilie, se referă la persoane care au fost recrutate sau transportate sau uh, obligate uh, cu forța să practice tot felul de activități, inclusiv prostituția deci, uh, fetele care sunt uh, ademenite uh, să se prostitueze sunt incluse în prostituție, chiar dacă nu e vorba neapărat de transport. Această formă de transport în Regatul Unit are loc în orașe și în municipalități cu aceleași grupuri de populație și sunt extrem de prezente, mai ales în ce privește cei care se Mm, care practică astfel de acte. Datorită diferenței între cei care recur la servicii și cei care oferă aceste servicii, uh, s-a ajuns la politici uh, și s-a mers atât de departe, de departe încât uh, au fost lansate acuzații cu uh, uh, condamnarea un uh, predecesor uh, al meu în acest parlament uh, a atras atenția asupra acestui fapt și a fost amenințat. Sigur că toată lumea se teme și astfel victimele câteodată de 13 ani minore sunt lăsate la cheremul soartei. Într-un, într-o circumscripție Uh, alesul, când a fost numit la postul de consilier, a denunțat problema, dar acum uh, își manifestă îngrijorarea uh, traficul și transportul de, fe de, femei, dar și băieți și bărbați în spațiu internațional este o, un delict important, dar nu, să nu uităm și alte forme de delict. Mulțumesc, domnul, doamna Guillaume. Da, au fost puse foarte multe întrebări. Aș dori să revin la ce spunea doamna Romero Lopez cu privire la uh, legătura între numele, numărul de victime identificate și presupuse ați uh, citat cifrele, ați spus că această uh, cifră în trei ani a crescut cu 18%, dar pe de altă parte spuneți că există mai uh, puține condamnări. E cam greu să intrăm în amănuntele prezentării dumneavoastră, dar poate ați putea să ne explicați care este legătura între numărul mai mic de condamnări și apoi încă un aspect la care aș dori să mă refer. Dacă părăsim domeniul datelor statistice, aveți cumva date suplimentare cu privire la politicile desfășurate în legătură cu persoanele care ies din aceste rețele de trafic, dacă ele se reabilitează, ce se întâmplă cu ele, aveți cumva uh, informații în acest sens? Domnul Triantafilidis. Doar o intervenție succintă, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Vasiliadu pentru raportul său foarte bine prezentat. Aș dori să-i mulțumesc și pentru eforturile pe care le depune. Și aș dori, de fapt, să o și felicit pentru aceste eforturi, pentru că ea încearcă să uh, să descrie cât mai succint această problemă pe care, din păcate, o cunoaștem prea bine. Doamnă Vasiliadu, ați enumerat mai multe uh, forme de trafic, traficul în scopuri sexuale, traficul pentru muncă, traficul copilor și ați dat și câteva date statistice care mă duc la disperare, ca și pe ceilalți colegi. Uh, toate aceste cifre mi se par foarte, foarte mari. Aș dori să, mă întreb, să, să vă întreb dacă uh, că să vă întreb în legătură cu forma predominantă în Europa. Uh, și apoi ați putea să faceți observații sau poate să ne dați un uh, răspuns în legătură cu felul în care se uh, încearcă să se ajungă la un uh, echilibru între măsurile de control la frontiere și măsurile de protecție a victimelor de trafic. Deci cum se interacționează cele două entități în practică? Mulțumesc, domnul Mulder. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să-i mulțumesc doamnei pentru introducere, a fost foarte interesantă o întrebare din partea mea în legătură cu o dezbatere pe care am avut-o în această dimineață. Ați spus că cooperați strâns cu Frontex și cu Eurojust. Foarte bine. Mă întreb dacă aveți, uh, există suficientă coordonare și aici vă pun o întrebare concretă. Considerați că e necesar să numim un procuror general european astfel încât să fie mai ușor să coordoneze activitatea între, cele, între toate cele 27 de state membre. Doamna Morvai, mulțumesc. Uh, stimată doamnă, îmi pare rău că nu am participat la prezentarea orală pentru că am avut alte angajamente, dar am avut uh, privilegiul să mă întâlnesc cu dumneavoastră recent și am citit și acest document foarte important, acest raport cu privire la drepturile uh, victimelor traficului de ființe umane. Sper ca toți uh, maghiarii și uh, cetățenii care se află la periferia Uniunii Europene să poată să citească acest raport. E vorba de persoane care, datorită mm, injustiției economice și alte vulnerabilități, să-și părăsească țara, familia câteodată și să încearcă să găsească de lucru în străinătate. În Uniunea Europeană, adesea. E un subiect foarte delicat, un subiect politic pe care îl evidențiem adesea când vorbim despre trafic, de, de, de trafic uh, în scopuri de muncă, vorbim de două chestiuni în speță. Deci, pe de o parte, persoane din uh, uh, țările terțe, din lumea a treia, ca să mă exprim așa, care vin în Europeană și care fac obiectul traficului, care uh, lucrează, sunt exploatate, se abuzează de ele, lucrează ca sclavii și apoi cealaltă categorie a țărilor de mâna a doua, să spunem, din Uniunea Europeană, țările de la periferia Uniunii Europene, inclusiv țara mea, Ungaria, o țară post-comunistă și post-socialistă ca alte țări de la periferia Uniunii Europene, care se află într-o situație asemănătoare cu cea din uh, lumea a treia, chiar dacă ar trebui să avem uh, drepturi egale cu ceilalți uh, membri ai Uniunii Europene, cetățenii noștri sunt obligați, datorită împrejurărilor, să-și părăsească țara și să își caute de lucru în țările mai bogate ale Uniunii Europene. Primul context e abordat sub uh, termenul uh, general de migrație și al doilea context uh, în care noi, este europenii, emigrăm în Uniunea Europeană, e abordat ca sub, sub conceptul de libertatea de circulație a lucrătorilor în Uniunea Europeană. Și vulnerabilitatea și lipsa de drepturi și oprimarea acestor persoane e mai puțin recunoscută decât situația asemănătoare a celor care sunt considerați migranți în Uniunea Europeană. Aș dori să știu care este poziția dumneavoastră în acest sens și cum am putea schimba această situație. Adesea mă, mă contactează cetățeni din uh, Ungaria care au plecat în străinătate, în țările occidentale, să-și găsească un loc de muncă și care fac obiectul traficului, lucrează ca sclavi, nu prime salariu, sunt în uh, uh, condiții îngrozitoare și se bucură de protecție instituțională și juridică uh, inferioară migranților din lumea treia. Nu au instituții, guvernamentale sau de tipul ONG-urilor pentru a-și folosi, să exprima în propria limbă, în care să apeleze la serviciile de care avea nevoie, mă refer la servicii medicale, servicii psihologice, sociale și, în fine, servicii juridice, care uh, să le permite, permită să invoce drepturile lor. Mă întreb dacă situația s-ar putea schimba, alocați cumva resurse financiare uh, Uh, pentru a vă asigura că aceste servicii sunt puse la dispoziția cetățenilor europeni? Recunoașteți că e o problemă gravă? Și care ar fi mesajul uh, dumneavoastră uh, acestor cetățeni maghiari care fac obiectul traficului și care nu beneficiază de drepturi și de oportunități pentru a beneficia de securitate juridică în Germania sau în alte țări bogate din Europeană? A doua întrebare. E, vă pot prezenta un exemplu concret. În Spania s-a întâmplat, e vorba de o cetățeancă maghiară care a căutat un loc de muncă în Spania, a făcut obiectul traficului, a fost uh, abuzată și a fost ajutată de autoritățile spaniole. A început un proces în Spania și apoi s-a întors în Ungaria. Iar acum autoritățile maghiare se spală pe mâini. Spun că această femeie a făcut obiectul traficului în Spania și e de răspundere autorităților spaniole să se ocupe de ea. Și deci, acum ar trebui să se descurce singură, nu beneficiază de servicii medicale, psihologice, de compensații, pentru că autoritățile spaniole nu i-a oferit niciun fel de compensații, nu au informat-o în legătură cu drepturile sale la compensații, la despăgubiri și uh, se spune că a avut ghinion. I se spune doar că a avut ghinion. Și apoi încă o întrebare succintă. Sunteți de acord că principalul motiv uh, cu femei în scopul serviciilor sexuale e prostituția ca atare? fără prostituție nu s-ar face uh, trafic uh, în scopuri sexuale? Și dacă așa, uh, aveți legături cu lobby-ul femeilor europene care a, exercită presiune pentru a pune punct prostituției și ar trebui să luptăm împreună pentru a combate prostituția și traficul în scopuri sexuale. Vă mulțumesc! Doamna Vasiliadu? Uh, suntem sub presiunea timpului, v-au fost adresate foarte multe întrebări. Încercăm să ne respectăm programarea, să începem următorul punct de pe luna de zi la timp, deci fără a intra în detalii prea multe, vă invit să încercați să răspundeți la cât mai multe întrebări. și vă mulțumim uh, dinainte pentru ele. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Încă o dată, Parlamentul arată cât de multe știe pe acest subiect și că acest interes față de traficul de ființe umane este unul transpartinic. Voi încerca să răspund la o, câteva din întrebările adresate. În ceea ce privește datele obținute, e foarte important să știm că aceste date sunt pentru intervalul 2008, 2009, 2010. Din ce în ce mai mult, datele pe care le-am primit au devenit uh, mai bune din punct de vedere calitativ. Și există domenii în care statele membre au putut răspunde. Deci e un proces de învățare, un proces în care statele membre trebuie să devină mai uh, conștiente de ce se întâmplă în diferitele servicii. Cu privire la Spania, pot să vă spun că uh, Creșterea aceasta poate avea două cauze. Fenomenul e în creștere, că fenomenul e în creștere, uneori uh, se întâmplă în valuri, criza ar putea influența aceste procese sau autoritățile spaniole au devenit mai uh, bune în identificarea tendințelor sau ambele deodată. În ceea ce privește condamnările, acesta este un domeniu în care, într-adevăr, trebuie să ne axăm pe implementarea directivei, pentru că transpunerea e un lucru și implementarea e un altul. Implementarea directivei uh, impune respectarea unor prevederi care uh, ar face ca la final uh, să fie facilitată uh, judecarea și condamnarea vinovaților. Cooperarea transnațională ne poate ajuta aici, de exemplu cu țările de origine, poate să fie bilateral sau, sau la nivel comunitar. Cu privire la transpunere, după cum am spus, 9 state membre au uh, oferit uh, informații despre uh, transpunerea totală, 4 despre transpunerea parțială. Există state membre care nu ne-au comunicat, nu ne-au comunicat, mă scuzați, nimic despre implementare, ci avem cazuri de necomunicare pe care le raportăm în legătură cu 13 state vrem să lansăm proceduri de încălcare în momentul în care se va dovedi necesar. Ce poate să facă Parlamentul? Să ne sprijine. Noastră sunteți uh, uh, mult mai uh, uh în măsură să uh, interveniți în această chestiune, mai ales că e o chestiune de voință politică. Și a sosit momentul să facem mai multe în acest sens. În ceea ce privește situația copiilor, nu voi intra în detaliu cu privire la tot ce facem pe acest subiect. E un lucru pe care îl luăm foarte în serios și uh, acțiunile noastre se axează foarte mult pe acest, uh, această temă. Statele membre sunt invitate să uh, implementeze Uh, un sistem de protecție a copilului și să acorde ajutor copilului, indiferent cine este acest copil. Cu privire la uh, cerșitul în rândul copiilor, da, e o problemă cerșitul forțat. Și vedem ce se întâmplă în 15 state membre cu privire la cerșitul forțat. E un subiect grav pe care trebuie să analizăm mai în detaliu, mai ales din perspectiva legislației. Studiul uh, Uh, a constatat că există într-adevăr acea diversitate de uh, definire a problemei, dar asta era înainte de transpunerea directivei. Deci trebuie să vedem cum directiva va oferi acum post-transpunere claritate în acest sens. Cu privire la etnia romă, suntem foarte, foarte angajați în ceea ce fac cei de la Digi Just pe chestiunea romă și urmărim subiectul îndeaproape. Mă bucură faptul că avem o organizație, e una, dar măcar e, de femei romanii care lucrează cu victime ale exploatării sexuale. Ni se vor alătura vineri uh, uh, la discuția pe platforma noastră. Vom avea un studiu cu privire la grupurile vulnerabile și, desigur, că romii și copiii vor avea un loc aparte. pentru că mulți sunt victime ale cerșitului forțat. Cu privire la activitatea academică, singurul lucru pe care vi-l pot spune este că am lansat un studiu la Digi Research pentru 2 milioane și jumătate de euro. Digi Research e locul potrivit pentru că trebuie să înțelegem din punct de vedere academic care sunt cauzele, care este originea cererii pentru traficul de ființe umane și cum putem să Uh, curbăm cererea din perspectivă strategică. Eu am lucrat uh, în domeniul academic 15 ani, uh, nu neg trecutul, e, o, e un interes al nostru acum să cercetăm. În ceea ce privește protecția muncii și inspectorii muncii, Cooperăm cu Eurofound, o agenție care a fost mereu aproape de noi și sper că prin acest răspuns uh, acopăr o parte din întrebările doamnei Morvai. Vrem să ne asigurăm că avem un schimb de bune practici din, din, în statele membre pentru a vedea cum se face inspecția muncii, dar și care sunt drepturile lucrătorilor și cum sunt puse aceste drepturi în practică în diferitele state membre. Toată lumea are drepturi egale la locul de muncă, dar asta nu înseamnă că toată lumea e pe deplin uh, informată cu privire la aceste drepturi. Dumneavoastră menționați acele țări uh, second class. 61% din victimele traficului identificate și aici sunt date din statele membre, sunt victime interne. Sunt cetățeni europeni traficați în Uniunea Europeană. Așa că dezbaterea dacă victimele traficului sunt resortisanți din terțe state sau nu, nu înseamnă că trebuie să ne Uh, să, ne, să nu ne mai axăm pe uh, victimele interne. S-a pus și problema seducerii uh, victimelor, când uh, femeile sunt racolate în vederea prostitorii, grooming. Dacă victima trebuie transportată sau nu nu e chiar așa. Mai ales în ceea ce privește traficul intern, adesea victima e transportată în interiorul unui singur stat membru. Înțeleg că groomingul în unele țări e o problemă ce trebuie discutată și mi se pare că trebuie discutată mai mult pentru că e o chestiune de actualitate. Îmi pare rău, nu, nu am făcut trimiterea toate subiectele. Câteva cuvințele cu privire la asistența acordată victimelor. Foarte multe informații sunt cuprinse și în directivă și în strategie. Nu spun că uh, am ajuns la capătul drumului, dar eu cred că politicile noastre sunt ambițioase și bune. Lipsește însă implementarea, așa că dacă e să ne axăm pe ceva, atunci aici, pe implementare, pentru a vedea clar că toate articolele sunt implementare, implementate și să avem un sistem funcțional. Dar trebuie să fim și foarte prudenți, pentru că multe persoane uh, traficate și salvate, în ghilimele fiind spus, ajung iarăși uh, victimele traficului de ființe umane. O problemă recurentă. Cu privire la exploatarea sexuală și prostituție, un lucru e deja clar. Uniunea Europeană are un mandat puternic acum de a acționa atunci când vine vorba de identificarea traficului de ființe umane, dar nu are niciun mandat pe prostituție. Când prostituția rezultă în trafic, atunci deja devine treaba Uniunii Europene și aici trebuie să uh, întreprindem eforturi în continuare. Uh, a avut loc o conferință în urmă câteva luni la Parlamentul European. Uh, s-a semnat un acord între 200 de ONG-uri și am înțeles că parte, o parte din aceste ONG-uri vor fi și pe platforma europeană. Sunt foarte multe ideologii, vor exista ONG-uri din uh, mai multe domenii, tocmai pentru că vrem o dezbatere diversificată pentru a vedea care e soluția cea mai bună în statele membre. Nu putem să le spunem noi statele membre ce să facă pe politica prostituției, dar există o legătură între prostituție și trafic. Și aceasta este o uh, legătură pe care noi o analizăm îndeaproape. Îmi cer scuze că poate nu am răspuns la toate întrebările, dar vă stau la dispoziție și în scris uh, altă dată. Mulțumesc, doamnă Vasiliadu. Nu trebuie să vă cereți scuze, v-ați descurcat de minune în acest schimb de opinii. Ați încercat să uh, vă încadrați cât mai bine în uh, timpul alocat, timp pe care l-am și depășit. Asta este, nu-i nimic. Vom trece direct la următorul subiect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 ready to go for the following point, which is 10. Și acum trecem mai departe la punctul 10, punerea în practică a strategiei UE privind securitatea internă. Problema este că eu sunt raportor, așa că acum trebuie să vă prezint propunerea de rezoluție. E vorba de al doilea raport de implementare a strategiei uh, de securitate internă pentru Uniunea Europeană. Vă amintiți, poate, coordonatorii au decis să ofere o reacție pe al doilea raport publicat de Comisia Europeană în aprilie. Și avem o întrebare orală la plenară. Apoi o dezbatere pentru a uh, finaliza această rezoluție. Și astăzi discutăm exact acest proiect de rezoluție, așa că permiteți-mi să fac o scurtă, scurtă introducere. Proiectul de rezoluție se bazează pe raportul Borsellino. Rita Borsellino a emis acest raport uh, anul trecut și dezvoltă, în rezoluție sunt dezvoltate acele puncte esențiale din raportul Borsellino. Ținem cont de prioritățile Uniunii Europene în lupta împotriva crimei organizate. Apoi, avem și concluzie din raportul interimar CRIM și o primă reacție la noul raport în ceea ce privește la noul raport SOCTA și tendințele teroriste. TESAT. Aceste informații au fost uh, elaborate de Europol și prezentate la LIBE recent. E vorba de strategia post-2014 și uh, acțiunile ce trebuie întreprinse de Parlamentul European în continuare. Și acum avem jumătate de oră la dispoziție pentru o dezbatere. Așteptăm contribuția dumneavoastră, comentarii sau, nu știu, orice reacție. Dacă nu din partea comisiei, dacă nu din partea președinției irlandeze, oricine. Nimeni dar chiar nimeni. Doamnă Mateo, vă mulțumesc din suflet că, iată, mi-ați întins mâna în această situație disperată. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Sper că o să-i uh, motivez și pe alții să intervină. E un subiect delicat și vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost de acord să vă ocupați de el. Vă mulțumesc și pentru eforturile depuse pentru elaborarea acestei uh, rezoluții. În această propunere de rezoluție sunt foarte multe, uh, se regăsesc multe chestiuni despre care am vorbit la reuniunea coordonatorilor. Au fost reluate multe elemente din raportul Borsellino, dar și din raportul Socta. Securitatea internă trebuie să fie îmbunătățită și rolul Comisiei uh, Libe este tocmai acesta de a face să avanseze dezbaterea pe această temă. Uh, S-a vorbit și despre uh, criminalitatea organizată și uh, despre lupta împotriva spălării de bani, un fenomen foarte strâns legat de corupție și de crimă organizată. Sunt mai mulți uh, dintre colegii noștri uh, de față care sunt membri ai Comisiei CRIM. Ați vorbit și despre combaterea terorismului și uh, a fenomenului de radicalizare a tinerilor. Uh, Trebuie să insistăm uh, asupra acestui punct și asupra combaterii terorismului pentru a încerca să-l prevenim în mod mai eficient. Pentru că, iată, șirile sunt pline de vești, uh, de vești negative pe această temă o asociație precum uh, instituții precum Europol și Eurojust și Sepolul depun eforturi deosebite și au rezultate bune în uh, lupta lor uh, de a asigura o mai mare securitate în Uniunea Europeană. Ne bucurăm că a anunțat Comisia o inițiativă pentru prevenirea contrabandei cu țigări. Contrabanda și contrafacerea acestor produse așa că mm, reprezintă unul dintre fenomenele cele mai răspândite în Uniunea Europeană printre activitățile criminale și uh, de asemenea, Comisia a anunțat uh, și o inițiativă privind um, fiscalitatea legată de aceste produse, menită tot să reducă acest fenomen de contrafacere. În um, Comisia uh, CRIM uh, am dorit să organizăm o audiere privind traficul cu arme de foc, un subiect foarte aprins și de actualitate. Am uh, avut membrii de la Europol care au venit să uh, ne spună câte ceva și nu am primit foarte multe informații despre armele de foc folosite în uh, cazul uh, asasinatelor care au avut loc în Marsilia sau în Corsica. Nu se știu foarte multe despre modurile în care s-au obținut aceste arme, se știe că ele intră în uh, Uniunea Europeană prin anumite puncte de frontiere, însă Europolul ne-a spus că statele membre nu le transmit toate datele. Prin această rezoluție poate că am uh, putea să încercăm să determinăm statele membre să furnizeze aceste date și să le transmită Europol. Cred că mm, am uh, putea face mai multe pentru combaterea traficului de arme, cu foc, de, arme de foc dacă am avea aceste informații în partea statelor membre. Mulțumesc. Da, am luat uh, notă de aceste observații legate de traficul cu arme de foc. Mă întreb dacă mai sunt acum uh, persoane care doresc să intervină, să-și aducă contribuția la această dezbatere. Dacă nu, luăm notă de observație dumneavoastră. Am uh, transmis proiectul de rezoluție și cred că a venit momentul să vă aduc la cunoștință că data limită de depunere a amendamentelor a fost fixată pentru marți 4 iunie la ora 12. Votul în Comisia Libe va avea loc pe, pe 19 sau 20 iunie. Și uh, se va vota în plenară în sesiunea de din iulie. Putem trece acum la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 11, consolidarea cooperării transfrontaliere în domeniul asigurării respectării legii în Uniunea Europeană, aplicarea deciziei de la Prüm și modelul european de schimb de informații. Vom analiza acum proiectul de aviz, vă voi prezenta problema. Avem un al doilea proiect uh, de rezoluție în legătură cu cooperarea transfrontalieră, așa numita decizie de la Prüm. E vorba de un reper important în clădirea zonei de justiție și uh, securitate. E vorba de cooperarea între mai multe state membre în uh, combaterea criminalității transfrontaliere. În decembrie anul trecut, Comisia a luat uh, decizia să uh, creeze o rezoluție. Parlamentul European a decis să transducă o întrebare orală într-o rezoluție pe care vom pregăti noi la LIBE. În primul rând, uh, contextul actual de instrumente pentru uh, schimbul de informații transfrontaliere. E vorba de un context destul de complicat și uh, destul de răzleț, lucru care duce la foarte multă ineficiență și uh, la o supraveghere democratică inadecvată, ceea ce înseamnă că suntem uh, supuși criticilor și că situația este nesatisfăcătoare. Se face acum un uh, exercițiu de uh, evaluare a situației și va trebui să încercăm să îmbunătățim schimbul de date în Uniunea Europeană garantând un nivel solid de protecție a datelor și de respectare a intimității și a vieții private. S-a făcut de asemenea apel prin programul de la Stockholm la consolidarea strategiei de securitate internă. În al treilea rând, Uh, există instrumentele de uh, cooperare polițienească au fost adoptate în cadrul uh, fostului pilon 3. Decizia de la prim reprezintă un exemplu în acest sens. Încă nu avem un sistem de supraveghere democratică adecvat. După intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, se aștepta o reînnoire a contextului, a peisajului și ca aceste instrumente să fie actualizate și uh, aliniate la cadrul juridic al tratatului de la Lisabona. De aceea, propun, Comisia Europeană poate veni cu propuneri de a lisaboniza între ghilimele fostele instrumente, instrumentele din fostul pilon 3. Acestea fiind spuse, putem uh, deschide discuția pe marginea acestui uh, al doilea proiect de rezoluție al Comisiei Libe. Aveți comentarii? Ce norocoși suntem în această după-amiază. Nu știm de ce, dar uh, nimeni nu dorește să ia cuvântul. Nu avem comentarii. Rezoluția va fost și a transmisă dacă nu uh, aveți comentarii și dacă nu dorește să intervină nimeni din partea comisiei, pot să vă spun doar că vă așteptăm și amendamente. Pe 4 iunie la ora 12 așteptăm amendamentele. Votul va fi pe 19 sau 20 iunie și la plenare se va vota în luna iulie. Dacă nu mai sunt comentarii, trecem mai departe la punctul 12, evaluarea intermediară a programului de la Stockholm. E vorba de un exercițiu de cooperare între trei comisii care au fost implicate de la bun început când am discutat pentru prima dată și am adoptat programul de la Stockholm. Chiar în decembrie 2009, dacă vă amintiți, la începutul acestei, acestui mandat, președinția suedeză a adoptat programul de la Stockholm ca al treilea uh, capitol al strategiei pe 5 ani pentru crearea unei, unui spațiu de libertate și justiție. Avem acum uh, o politică europeană, acum avem o procedură legislativă și acum suntem în, uh, a venit momentul să listabonizăm instrumentele. Comisiile AFCO, jurii și LIBE sunt acum implicate în această evaluare intermediară, deși, după cum ați observat, probabil uh, suntem puțin uh, în întârziere pentru că am depășit jumătatea perioadei. Avem doar un an la dispoziție, însă nu este prea târziu pentru a face o a doua lectură, pentru a aborda subiectul și a decide, a trage o concluzie în privința modului în care s-au desfășurat lucrurile în ultimii aproape patru ani. încă mai avem timp să tragem învățăminte și să tragem niște concluzii că urmarea acestei analize. Am decis să facem un efort comun de cooperare între AFCO, LIBE și jurii și vom urma regulamentul de procedură care reglementează acest exercițiu. Se face o evaluare în comun a programului de la Stockholm și pentru a pregăti proiectul de raport. Vom face un schimb de opinii privind documentul de lucru și am decis să avem mai întâi o discuție pe baza acestui document de lucru. Ca președinte, uh, mi-a fost uh, distribuită sarcina de raportor pentru acest dosar. Așadar, supun la discuție acest document de lucru și aștept uh, observațiile și reacțiile dumneavoastră. Mai întâi vă amintesc ideile principale. Așteptăm uh, să primim doar contribuții la dezbatere în acest moment. Am avut o primă discuție cu raportorii din umbră Uh, am fost mai mult sau mai puțin de acord cu uh, domnul Berlinguer de la juri și cu domnul Casini de la AFCO. Vor începe și ei uh, aceeași procedură de discuție în comisiile lor. Pe baza rezultatelor acelor discuții vom începe să discutăm despre proiectul de raport. Ideea este să evaluăm programul de la Stockholm și să încercăm să ne creăm o imagine de ansamblu. Nu facem foarte des uh, acest lucru, o astfel de evaluare globală. Ideea ar fi să avem o abordare holistică a uh, zonei de um, justiție și securitate, și va trebui să discutăm cel puțin trei aspecte legate de programul de la Stockholm. În primul rând, să ne întrebăm dacă am venit cu rezultate concrete pentru cetățeni, de exemplu, drepturi, libera circulație, dacă am făcut ceva în legătură cu spațiul Schengen, cu azilul, cu granițele externe ale Uniunii, cu probleme importante de cooperare polițienească. În al doilea rând, Anul 2013 a fost uh, numit anul cetățeanului, un lucru uh, relevant pentru noi toți. Ar trebui să încercăm să începem o dezbatere publică. Și să încercăm să implicăm în această discuție reprezentanții societății civile să le ascultăm uh, comentariile în legătură cu modul în care și-a atins obiectivele programul de la Stockholm, în opinia lor, și cum credeai că am putea să îmbunătățim uh, evoluția programului pe viitor. Ajungem astfel și la al treilea punct, anume întrebarea dacă ar trebui să continuăm uh, cu un succesor al programului de la de la Stockholm. În 2004 am avut programul de la Haga, acum avem programul de la Stockholm, care ajunge la sfârșitul perioadei de 5 ani care a fost alocată. Acest program trebuie să devină un reper, pentru că am avut acel embrion al cooperării consolidate într-un domeniu în care statele membre au fost de mult timp suverane. După tratatul de la Lisabona, această chestiune a devenit o problemă europeană. Nu uh, e vorba de uh, forțarea unei cooperări între state, ci uh, obținerea de rezultate la nivel european, cooperare între instituțiile europene, luarea de inițiativă prin determinarea Comisiei Europene să se angajeze să vină cu rezultate concrete. Avem așadar nevoie de un succesor al programului de la Stockholm. Acestea sunt punctele pe care trebuie să le dezbatem. Am început un pic discuțiile la sesiunea de la Strasburg. Președinția irlandeză a subliniat uh, importanța unui program multianual, importanța coerenței, a consecvenței politicilor de la o președinție la alta a Uniunii Europene, acest program ar putea să vină cu un impuls politic, un lucru care ar putea fi pozitiv, dar în același timp ne-ar reveni obligația de a consolida cooperarea între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Am încercat să o facem până acum, dar fără prea mult succes. Deci cred că avem câteva probleme pe care le putem uh, explora cât mai deschis. Ar trebui să avem uh, o strategie post-programul de la Stockholm. Cum putem uh, specifica sau concretiza această strategie, dar cred că în primul rând ar trebui să avem una. Și în al doilea rând, cred că fără îndoială, Parlamentul European trebuie să joace un rol. Singurul mod de a face progrese este în spiritul programului de la Lisabona, tratatului de la Lisabona. Ar trebui să depășim vechiul cadru instituțional, ar trebui să venim cu idei uh, noi de a determina instituțiile să valorifice potențialul spațiului de justiție și securitate. Trebuie să avem uh, o discuție cu uh, coraportorii mei de la Juri și AFCO după această primă rundă de discuții, dar pentru moment vă voi da cuvântul și sunteți uh, invitați să mă ajutați cu uh, acest uh, raport. Văd că, din fericire, se și manifestă câțiva doritori care vor să contribuie. Da, da, voi da cuvântul domnului Bronx apoi doamna Morvai. I'm sorry, I'm sorry. No, I'm sorry. If you allow... Îmi cer scuze, spune președintele, cu permisul dumneavoastră, domnul Kirchhoff s-a înscris primul la cuvânt. Nu-l văzusem. Vă rog, domnul Kirchhoff. Mulțumesc, domnule președinte, n-am vrut să mă bag cu forța, dar voiam și eu să reacționez la observațiile dumneavoastră în legătură cu programul de la Stockholm în general. Nu e nicio îndoială, cred eu, că nu pot să sprijin totul din acest program, tot ce e în acest program, dar cred că este foarte important să avem sau să fi avut o ă, listă de priorități spre care Uniunea Europeană să aspire pentru ca cetățenii noștri să se bucure de ă, securitate ca și granițele noastre. Sunt multe propuneri în ă, strategia de la Stockholm care au funcționat, aș spune eu, destul de bine. În primul rând, ă, strategia pentru securitate internă. Cred că e indubitabil că constatăm că există semne de cooperare practică între agențiile de respectare a legii, mai ales în ce privește criminalitatea organizată și terorismul. Apoi, cred că acțiunea pe care o ă, solicitați Uh, în legătură cu încălcarea drepturilor omului de către persoane din țări terțe este foarte importantă și cred de asemenea că ar trebui și să salutăm abordarea generală de a avea o propunere uh, de propunere legislativă pe chestiunile de azil cu privire la protecția datelor. Tot programul Stockholm a fost la rădăcina, la originea Uh, acestui proces, respectiv să obținem un, uh, o abordare cât mai echilibrată în acest domeniu. Probabil că uh, vă așteptați să vă spun că mă dezamăgește în acest context legătura între securitatea publică și registrul PNR. Aici nu mi se pare că facem progresele sau înregistrăm progresele pe care speram să le facem până acum, însă, pe ansamblu, sentimentul meu Ați spus că ar trebui să ne gândim încotro să ne îndreptăm. În legătură cu programul de la Stockholm, ce mi se pare interesant e că voiam să ne asigurăm că uh, ridicăm ștacheta foarte sus. E important să nu, uh, a fost important să nu încărcăm acest program și în, această, în acest mandat parlamentar că mai avem multe de făcut și cred că ar trebui să nu uităm uh, cu toții că ar trebui să ne gândim la uh, succesorii uh, noștri, dar ar trebui să încercăm să ne reaxăm pe eforturi, pe eforturi, pe inițiative cheie pe care nu le-am finalizat. Poate că și aici am putea să uh, mai aprofundăm procesul, dar la rece, cu calm, fără să pierdem din uh, vedere principiul inițial care era, e foarte important, am spus acest lucru la început, respectiv să ne ocrotim cetățenii și granițele. Încă o dată, mă bucur că s-au înregistrat progrese, dar cred că ar trebui să le continu continuăm. Mulțumesc! Mulțumesc pentru observații, da, le-am notat. Domnul Bronx. Mulțumesc! Documentul dumneavoastră de lucru mi s-a părut uh, interesant, l-am citit, am uh, citit sau poate chiar nu chiar mm, le-am învățat pe de rost. În a doua parte vorbiți despre obiectivele libe pentru evaluarea programului de la Stockholm. Și aici spuneți că uh, Comisia pentru Evaluarea Drepturilor Fundamentale este foarte importantă pentru Comisia Libe și Ați mai menționat și carta uh, juridică, carta obligatorie. În acest context, deci în legătură cu această cartă și putem uh, să spunem acest uh, lucru și la, în legătură cu convenția uh, la care devenim parte semnatară, câteodată drepturile din această convenție se bat cap în cap. Am avut audieri cu experți și cu ocazia lor am încercat să storc Uh, informații în legătură cu drepturile care ar trebui să aibă întâietate, dar întotdeauna au avut anumite reticențe în a-mi răspunde. Dar se pare că în unele drepturi sunt uh, egale, dar unele sunt și mai egale decât altele, dacă e să mă exprim uh, umoristic. Libertatea de exprimare are întâietate față de alte drepturi și libertăți dreptul uh, de libertate uh, de la discriminare pare să fie mai important decât libertatea de cult. Uh, sau cel puțin când, această, când cultul e creștinismul, cum am văzut cu căsătoriile între persoane de același sex. Nu mi-aduc minte exact numele cauzei în justiție cred că trebuie cu toții să hotărâm uh, anumite principii pe baza cărora decidem care sunt drepturi care, drepturile care au uh, întietate când în anumite circunstanțe ele par să intre în conflict. Mulțumesc, domnule Bronx. Doamna Morfai, mulțumesc că mi-a plăcut foarte mult uh, intervenția domnului Kirchhoff și ce a spus în legătură cu uh, cooperarea între poliție și justiție în contextul programului de la Stockholm între instituții și agențiile din Europa vizează mai ales protecția cetățenilor și a drepturilor cetățenilor. După cum știți, anul 2013 este anul cetățeniei europene. Aș dori să, fac, să vă fac o sugestie, domnule președinte, respectiv să întrebați pe cetățeni în legătură cu experiențele lor legate de programul de la Stockholm și experiențele din viața de zi cu zi în legătură cu succesul cooperării între poliție în statele membre europene și justiție. Și mă gândesc în special la două cazuri care indică eșecul acestei cooperări și cred că ar fi foarte important să ne gândim la revizuirea contextului și a regulamentelor sau a reglementărilor, să vedem de ce se întâmplă astfel de eșecuri. E vorba de cazul Tobin, pe care vi l-am prezentat de mai multe ori aici, l-am prezentat și la plenară la și, și la comisia noastră. E vorba de un cetățean irlandez care a ucis doi, uh, doi, doi, doi copii de naționalitate maghiară într-un accident de mașină. În timpul uh, procesului care a avut loc în Ungaria, din motive familiale, uh, a, i s-a permis să se întoarcă în Irlanda și nu s-a mai întors niciodată în uh, Ungaria. Și nu și-a ispășit niciodată sentința de uh, trei ani de închisoare nici în Ungaria, nici în Irlanda, în țara sa natală. Și noi în uh, Ungaria ne-am dorit nu ne-ar deranja dacă uh, ar uh, merge trei ani în închisoare în Irlanda, dar Irlanda refuză să pună în aplicare această decizie judecătorească, deci această persoană a scăpat basma curată și nu-și asumă niciun fel de răspundere pentru faptul că a ucis doi copii nevinovați de 3 și un, ani și una și jumătate. Deci, iată un exemplu uh, flagrant de uh, o cooperare eșuată între autoritățile uh, Uniunii Europene. Și doamna Reding s-a implicat în acest caz și alte instanțe, dar nu s-a întâmplat, din păcate, nimic. Un al doilea exemplu care îmi vine în minte și care pare să fie tot un eșec vizează o persoană, o cetățeancă de origine maghiară, care este căsătorită cu un cetățean francez, au un uh, copil care are naționalitate dublă. Uh, se pare că uh, în această, în această familie există foarte multă violență conjugală și soțul se pare că îi șantajează pe soția și pe copilul său Uh, să călătorească, să facă călătorii exotice pe insule, spunându-le că e, iată, ultima ocazie pentru, o ultimă șansă pentru uh, familia lor, această insulă fiind uh, pe teritoriul francez, femeia respectivă își dorește să se întoarcă acasă, în țara sa natală și descoperă că copilul său și al pașaportului și toate documentele de identitate au fost uh, confiscate de către ce, această persoană, de bărbatul său care o obligă să stea cu el. Deci, în orice caz, am înțeles că copilul trebuie să rămână în uh, insula Bora Bora. Iată, mă obligată și să vă dau uh, numele insulei. Deci uh, femeia și copilul sunt ținuți ostatici de un an și jumătate. Încă o dată am scris scrisori tuturor instituțiilor europene, dar nu s-a întâmplat nimic. Încă o dată un eșec frapant cred că trebuie să luăm o lupă și să analizăm ce s-a întâmplat uh, și mai ales ce a mm, cauzat aceste, aceste eșecuri și acum, în contextul revizuirii programului de la Stockholm, domnule președinte, aș dori să vă sugerez să preluați aceste cazuri, eventual să lansați un apel cetățenilor, să implicați și statele membre, să le rugați să vă transmită informațiile despre eventualele cazuri pe care le au și haideți să încerc, încă, încercăm să tragem uh, învățăminte din experiența din trecut. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Verjat! Îmi cer scuze, domnule președinte. Mm, dacă nu mă înșel, m-ați întrebat dacă considerăm că programul de Stockholm este încă de actualitate sau dacă nu ar trebui să ne gândim la o, un program după programul de la Stockholm. Trebuie să subliniez că a intrat în vigoare între timp tratatul de la Lisabona, de când a fost lansat uh, programul de la Stockholm. Mulți colegi știu că eu nu sunt chiar uh, o susținătoare a tratatului de la Lisabona, dar aici uh, a fost uh, integrată și Carta Drepturilor Fundamentale, care se aplică atât cetățenilor europeni cât și persoanelor care trăiesc pe teritoriul Uniunii Europene, mai ales când uh, trăiesc pe teritoriul UE cu acte în regulă. Nu e vorba de multe persoane, 5 milioane, 10% din uh, populația 1% din populația europeană. Cred că ar trebui să tragem uh, uh concluziile raportului Galer. Uh, doamna Galer a făcut un raport excelent, eu am fost raport din umbră, tocmai pentru a trage uh, sau a desprinde consecințele integrării în tratat a Cartei Drepturilor Fundamentale. Referitor la demersul de evaluare, eu sunt de acord, da, într-adevăr, cred că persoanele ar trebui să reprezinte centrul nostru de atenție, trebuie să încurajăm dezbaterea de dezbaterea publică. Eu nu sunt așa de optimistă că doamna Morvai. Dacă întrebați pe cetățeni în legătură cu programul de la Stockholm, nu cred că mulți o să știe prea multe să ne spună despre ei. Dacă vrem să avem o adevărată de- dezbatere democratică, trebuie să mai facem multe. Spun acest lucru și pentru că felul în care uh, anul european al cetățenilor se desfășoară uh, mă terorizează pentru că toate temerile exprimate, mai ales la comisia noastră, legate de felul în care Comisia Europeană intenționează să organizeze anul european al cetățenilor, um, nu a ținut cont deloc de poziția Parlamentului European. Sigur că uh, influența noastră cu privire la un an uh, european este minimă, deci nu e de mirare că Iată, avem acest program puțin haotic, îmi cer scuze că sunt puțin cam dură, dar asta e realitatea. Trebuie să implicăm, e adevărat, cetățenii, dar poate să avem și o nouă uh, înțelegere a conceptului de uh, cetățenie. Pentru mine, cetățenia ar trebui să se lege de reședință și poate că ar fi într-adevăr bine să facem un bilanț, pentru că 16 state din Europeană par să fie de acord cu această abordare a conceptului de cetățenie. Și nu ar trebui să ne mai ascundem după dege, după probleme și uh, temeri. Și dacă e să mă uit și la a treia parte, progresele înregistrate până acum, cred că e suficient să citim documentul dumneavoastră pentru a constata carențele reale. Foarte pe scurt, cu ce, în ce privește Europa Securității, toate sunt bune și frumoase, dar în rest, chiar dacă e să luăm în calcul obiectivele de la Stockholm, care uh, nu sunt uh, nici măcar uh, uh, o copie palidă față de programul de la Tampere, Tampere am făcut foarte puțin și dacă e să ne gândim la obiectivele Comisiei Europene, da, trebuie să facem un bilanț, dar eu cred că să, e momentul să trecem la uh, etapa următoare și uh, mă tem că suntem cam mulți în uh, poziția mea. Mulțumesc, doamna Vergea, doamna Matiu acum. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să vă felicit pentru raportul dumneavoastră, care face un bilanț al activității noastre de la începutul acestui program eu sunt puțin mai optimistă decât colegii mei. Eu cred că totuși am înregistrat ceva progrese în domeniul justiției, al securității și uh, în ce privește Carta Drepturilor Fundamentale, totuși am înregistrat uh, câteva progrese de când uh, acest program a fost lansat. Sigur că nu e perfect, recunoaștem acest lucru, e perfectibil, mai sunt progrese de făcut, Sigur că ne dorim ca Comisia să facă mai multe, am dorit ca ea să uh, avanseze în ce privește programul procurorului european, dar și în ce privește directiva privind accesul la un avocat, ne-am fi dorit ca Comisia să ne prezinte și asistența jurisdicțională. Deci, pentru cetățenii europeni ar fi fost uh, o ofertă poate mai completă și ar fi fost Uh, mult mai avantajați uh, pentru că accesul la avocat care să nu meargă mână în mână cu asistența jurisdicțională uh, ai ceva de pierdut. Am cerut de mai multe ori uh, acest lucru comisiei, din păcate nu a, ne-a răspuns pozitiv, dar în orice caz trebuie să facem propuneri mai concrete, dar în orice caz uh, nu lăsăm la cheremul Consiliului, pentru că știm că Consiliul întotdeauna încearcă să batul, uh, ba pe loc, uh, Mm, pentru că miza până la urmă e financiară, dar această directivă este reprezentativă, cred eu, pentru că am fi putut și trebuie să spunem și acest lucru. Întrebați înainte dacă Parlamentul ar trebui să ia inițiative. În lunile trecute, de 2 ani Comisia a făcut această propunere, am fi putut uh, puțin forța nota să obligăm uh, Uh, să se adopte o inițiativă în Parlamentul pentru ca situația să fie mai completă pentru cetățeni și poate că Parlamentul ar fi avut de câștigat. Noi am pierdut, cred, ceva, dar în orice caz și cetățenii au avut de pierdut. Și cred că pe viitor am putea avea astfel de inițiative, de proiecte pentru a completa propunerile Comisiei. Uh, cooperarea judiciară mie mi-a plăcut mult, uh, ați uh, evidențiat-o. Cred că, într-adevăr, trebuie să contribuim la crearea acestei conștiințe judiciare europene. Sigur că ea poate să fie completată printr-o mai bună cooperare judiciară, care ne mulțumește de asemenea. Vorbeați de cetățean și de anul 2013 ca an european al cetățenilor. Doamna uh, Vergia are dreptate. Nu cred că mulți cetățeni în Europa cunosc programul de la Stockholm, sunt de acord cu ea, însă dacă vorbim de cetățenilor de tot ce am făcut uh, în domeniul justiției, dacă le explicăm uh, ce am făcut cu privire la dreptul la informare sau la interpret, e, sunt măsuri concrete pentru cetățeni. Și e motivul pentru care, dacă explicăm oamenilor concret ce am făcut în programul de la Stockholm pe, Stockholm, pe înțelesul lor, am putea să transmitem mesajul că totuși Europa e de partea lor. Și aceasta în viața de zi cu zi. Eu nu sunt atât de pesimistă și de critică. Doamna Morvai, ne-ați explicat că comparația nu funcționează. E ușor să dai trei exemple, e adevărat, sunt drame, sunt tragedii, îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat cu acei copii, sunt de acord cu dumneavoastră, dar nu, se, nu poți ca de la, pornind de la trei uh, exemple tragice să uh, spui că Uniunea Europeană nu, uh, funcțio- să, nu, nu, nu funcționează și că e de rea credință. Nu, mie, nu mi se pare că procedați corect. Eu vă pot da exemple de cooperare de care a funcționat și să vă spun că cooperarea europeană funcționează, merge excelent. Nu mi se pare corect din partea dumneavoastră să prezentați lucrurile așa cum ați făcut-o. Mulțumesc, doamnă Mathieu, pentru cooperare și acum domnul Mulder. Thank you, Chair. Think you can say a lot about the subject, but one... Se pot spune multe pe acest subiect, domnule președinte, dar iată ce cred eu. Dacă într-adevăr vrem să avem o zonă comună de protejare a cetățenilor cu o lege comună care într-adevăr poate fi controlată, E clar că avem nevoie de un procuror european și e important să fie făcute propuneri concrete de către Comisie. În al doilea rând, subliniez că e necesar să intervenim pe cibersecuritate. Acum tot discutăm despre directiva cu privire la protecția datelor. Vrem să reglementăm acest domeniu. Ascultăm că se face progres tec tehnic atât de repede încât e aproape imposibil să facem o lege care să țină pasul, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ne străduim. Securitatea cibernetică, la fel. Uh, evoluțiile sunt atât de rapide încât trebuie să devotăm mult mai multă atenție acestui subiect. În documentul de lucru menționați și ce s-a realizat pe SWIFT și pe acordurile PNR. Iar în ceea ce privește SWIFT, noi oferim Statelor Unite informații în cantități masive. Mă gândesc, dacă noi, ca Parlament European, am cere din partea Congresului American același tip de informații despre cetățenii americani, oare aceștia le-ar transmite mai departe către Europa? E mai degrabă o acțiune unilaterală. Așa că trebuie să avem instituții în Europa care să facă o analiză proprie pe SWIFT, pe PNR, așa că, în opinia mea, e clar că trebuie să muncim asidu în această direcție. Tot în documentul de lucru menționați ceva și pe migrație, avem multe propuneri și pe Schengen, dar ignorăm integrarea. E o problemă din ce în ce mai mare. Nu știu dacă avem nevoie de legislație europeană pentru asta, eu cred că e imposibil, dar putem măcar să învățăm unii de la ceilalți, un fel de uh, evaluare între egali, ca să vedem exact uh, care sunt bunele practici. Mulțumesc, domnule Mulder. Văd că doamna Lambert uh, vrea să contribuie. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și îmi cer scuze că am sosit târziu, dar am votat la o altă comisie. Câteva lucruri aș vrea să spun și eu prin prisma ceea ce s-a uh, rostit deja. Tot cu privire la date și transfer de date ce se întâmplă cu programul de control pentru agențiile care tratează aceste subiecte. Avem uh, mai multe um, agenții, dar nu știu în ce măsură le implicăm așa cum ar trebui. Iar în ceea ce privește dimensiunea integrării, avem uh, fondul de integrare, avem am avut și recent un raport la ocupare pe piața muncii și integrarea, dar un element lipsă în această dezbatere este um, ce se întâmplă cu așezarea, cu stabilirea, mă scuzați, stabilirea uh, persoanelor, a refugiaților și nu numai. Privim migrația ca și când ar fi un fenomen uh, de durată scurtă. Dar nu e așa. Trebuie să discutăm, pentru că există lacune acum între diferitele instrumente și nu e foarte clar cum se îmbină acestea sau încotro se îndreaptă. Deci, două, trei elemente de avut în vedere. Mulțumesc, doamnă Lambert. Comisia, din câte mi-am dat seama, dorește să participe la această dezbatere. E reprezentată aici doamna Sipala. Vă rog. De la Digi Justice. Sau Digi Home, se scuză președintele. Dar și Digi Justice e reprezentat în încăpere. Mai întâi Digi Home. Mulțumesc, domnule președinte. Ne bucurăm uh, foarte mult că ați luat uh, decizia în comisie de a pregăti un raport de evaluare a programului de la Stockholm. Suntem convinși că acest raport va fi uh, foarte util în pregătirea dezbaterilor pentru o nouă strategie de afaceri externe și interne. Vom putea identifica punctele bune, punctele slabe și punctele forte Comisia dumneavoastră a avut deja o dezbatere cu uh, comisara Reding, cu uh, doamna comisar Malmström și uh, până acum, în privința lucrurilor pozitive care au fost realizate până acum, voi sublinia câteva. În această lună vom vedea concretizarea mai multor obiective uh, de exemplu, uh, vom vedea concretizat sistemul european de azil. Colegislatorii au reușit deja să adopte și uh, directiva privind permisele unice de ședere și uh, trebuie să recunoaștem și rezultatele obținute în domeniul traficului cu ființe umane și exploatării copiilor. Am făcut progrese mult așteptate în uh, două cazuri, de exemplu, două propuneri prezentate de comisie încă din 2010, n-am uh, vrea să ajungem la trei ani de uh, negocieri, mă refer la lucrătorii sezonieri Propunerea ICT este o propunere de uh, consolidare a creșterii și a competitivității Uniunii Europene, a consolidării pieței unice și este o propunere construită pe același temei ca și uh, uh, propunerea. Mersi. Vreau să subliniez și uh, faptul că este urgent să facem progrese și în ceea ce privește propunerea privind confiscarea bunurilor, un, o măsură eficientă împotriva criminalității organizate. Mai avem uh, de făcut multe pentru a îndeplini toate obiectivele din programul de la Stockholm și sperăm că se vor face progrese și în privința propunerii Europol, care a fost uh, prezentată, pe care ați așteptat-o cu foarte multă nerăbdare. Acum iată că o avem și sperăm că înainte de viitoarele alegeri va putea fi și adoptată. În ceea ce privește viitorul, pe de o parte vom avea un raport din partea Parlamentului European, pe de altă parte e nevoie de o strategie uh, pentru a începe să ne gândim la un proiect care să succeadă celui de la Stockholm. În primul rând, va fi esențial să ținem cont de noul cadru legal ca urmare a tratatului uh, de la Lisabona. În al doilea rând, trebuie să ne gândim uh, dacă vrem să avem uh, această abordare prin o serie de inițiative sau dacă vrem să avem uh, o inițiativă strategică, globală și în detrimentul unei strategii prin pasată pe mai multe o variante de catalog de propuneri. Și va trebui să uh, încercăm să avem o abordare inclusivă care să țină cont atât de Parlamentul European cât și de organizații are societății civile și nu doar de uh, opiniile Consiliului și Comisiei. Domnul în fel de are cuvântul. Mulțumesc. Vreau să îi mulțumesc Comisiei pentru acest document și pentru eforturile desfășurate împreună cu celelalte două comisii. Așa cum a spus colega mea de la DG Home, voi spune câteva lucruri despre viitor. Eu sunt de acord cu Floriana în sensul că trebuie să fim uh, conștienți de faptul că s-a schimbat cadrul instituțional, că Parlamentul are un rol nou, că trebuie să ne întrebăm dacă mai avem nevoie de acest gen de programe detaliate pe perioade de 5 ani, după, odată ce va fi încheiat programul de la Stockholm. Nu sunt foarte multe inițiative de care este responsabilă Direcția Generală Just, care să nu fie uh, respectate până acum, deci mă voi uh, opri aici. Mulțumesc, le mulțumesc tuturor participanților, înțeleg că opiniile noastre sunt pozitive. Tocmai acesta este uh, obiectivul documentului de lucru. Să îl discutăm, să ascultăm opiniile tuturor și să fim pregătiți pentru următorul, următoarea etapă a discuțiilor, adică discuția cu raportorii AFCO și Iuri și jurii, să încercăm să ajungem la un consens în privința elaborării documentului Putem pregăti deja calendarul pentru o reuniune comună cu juri și AFCO pe 9 sau 10 iulie. Deci înseamnă că mai întâi vom uh, analiza ce procedură trebuie să urmăm în paralel în fiecare dintre cele trei comisii. Cam atât la acest punct. Vă mulțumesc și putem trece acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Secretariatul a spus că raportorul pentru uh, următorul punct nu se află încă alături de noi. Am încheiat mai repede decât uh, era prevăzut punctul 12, deci propun să luăm o pauză de 10 minute. Vă mulțumesc!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 I'm so sorry, dear colleagues. Dragi colegi, îmi pare rău, dar uh, suntem captive aici. Suntem captivi în această zonă a Parlamentului European, în această secțiune a clădirii, care nu este foarte bine conectată. Nu ne-am putut bucura cu adevărat de această pauză. Încă nu a venit însă doamna raportor pentru următorul punct de pe ordinea de zi. Este pe drum. Captivă, probabil, la altă comisie, din câte am înțeles, comisia jurii. ar trebui să putem uh, trece la punctul 13, condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țăr- țărilor terțe pentru cercetare, studii, schimb de elevi, formare profesională remunerată și neremunerată, servicii de voluntariat și muncă oper. Raportarea este uh, Cecilia Wikström. Îi voi da cuvântul unui Mulder, care este dispus să abordeze subiectul. Vom da cuvântul comisiei și apoi doamna Wikström va sosi și va încheia prezentarea. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Doamna Wikström uh, mi-a prezentat notele sale. Eu voi citi documentul în numele doamnei Wikström va fi la persoana întâi, dar să știți că opiniile nu mi-aparțin, repet. Încep. Sunt foarte onorată să fiu uh, numită raportor pentru acest dosar. Avem o sarcină foarte importantă care ne revine. Sper că în curând vom putea găsi uh, compromisuri în privința, în privința transferurilor uh, interioare companiilor. Cred că dosarul privind studenții și cercetarea uh, va fi mai puțin complicat și sper să putem face progrese în acest dosar cât mai curând și chiar să-l putem încheia înainte de sfârșitul acestui mandat. Salut această propunere din partea Comisiei. Înțeleg că nu a fost prevăzută în uh, programul de muncă inițial, că a fost uh, adăugată mai târziu, dar este o propunere foarte valoroasă, în special pentru că îi privește pe mulți tineri. Cel mai important obiectiv al acestei directive trebuie să fie să fie îmbunătățirea drepturilor de ședere și mobilitate în interiorul Uniunii Europene. Trebuie să avem și uh, garanții care să-i protejeze pe aceia care vin aici și ne protejează societățile. Studenții și cercetătorii trebuie să fie încurajați să rămână în Uniunea Europeană și să își caute de lucru aici. Dacă permitem uh, oamenilor să vină în Uniunea Europeană și să studieze, trebuie să facem tot posibilul pentru a ne ai determina să rămână aici și să-și aducă contribuția la societatea europeană. Libertatea de mișcare se, trebuie să se aplice și persoanelor care vin uh, în Uniunea Europeană din exteriorul ei care ar trebui să bucure de dreptul de liberă circulație în interior. Alte activități precum uh, activitatea profesională remunerată și neremunerată și uh, cea munca oper trebuie să se bucure de o atenție deosebită. Trebuie să ne asigurăm că sunt respectate drepturile tuturor uh, categoriilor de lucrători. Trebuie să nu uităm că ducem lipsă de lucrători calificați și că ne confruntăm cu uh, provocarea demografică a unei populații în curs de îmbătrânire. Avem și problema șomajului și problema este destul de gravă. Trebuie să încercăm să rămânem competitivi pe piața globală. Următoarea reuniune a coordonatorilor la Parlament va avea loc săptămâna viitoare și aștept cu mult interes comentariile din partea uh, colegilor. Aștept cu uh, mult interes să lucrez cu președințiile irlandeză și lituaniană și sper că ambele instituții vor face eforturi pentru a avea o abordare pragmatică um, la acestei, uh, acestei teme. Vreau să vă amintesc că ALDE va organiza săptămâna viitoare un seminar pe 5 iunie în legătură cu migrația forței de muncă de la orele 12.30 în sala PHS 5P1, 5B1. Mulțumesc. Vom da acum cuvântul uh, doamnei Smith. Smith, on behalf of the Commission. Yes, thank you. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să vă mulțumesc pentru că mi a dat ocazia să vă prezint această propunere astăzi. Aș dori să spun câteva cuvinte în legătură cu contextul general. Mulți tineri profită de această ocazie de a călători temporar în Europa pentru studii sau în calitate de oper sau ca voluntari, ca studenți și câteodată se confruntă cu, sau adesea se confruntă cu probleme. Nu ar trebui să ignorăm faptul că imigrația din afara Uniunii Europene reprezintă o sursă de persoane ultracalificate, mai ales din uh, e vorba de cercetători și de studenți din țările terțe, un grup specific de persoane care este uh, tot mai uh, studiat. Trăim într-o lume globală nu suntem singurii care încearcă să, atrag, să atragă talente, oameni talentați și, și în alte părți din lume uh, s-au schimbat regulile cu privire la admiterea studenților și a cercetătorilor, pentru a-i uh, atrage în acele regiuni. Propunerea noastră nu este total, total nouă, pentru că mai avem două directive, una cu privire la cercetători și cealaltă cu privire la studenți, elevi și voluntari. și stagiari. De asemenea, propunem și includerea altor grupuri, o să revin la acest aspect ulterior, însă aceasta înseamnă că nu începem chiar de la zero. De ce facem acum această propunere? Poate că e cam târziu. Propunerea nu era prevăzută în planul de acțiune migrație legală, dar am avut rapoarte de implementare în 2011 care demonstrează faptul că există probleme în ce privește uh, admiterea acestei categorii de persoane. De asemenea, mai știm și că uh, situația s-a schimbat între timp. E ce s-a întâmplat în urma primăverii arabe ne-a dovedit că schimburile între tineri sunt foarte importante. E vorba de schimburi cu țările din vecinătatea noastră. De asemenea, nu ar, mai tre- nu ar trebui să uităm și că circulația creierelor este foarte importantă în relația cu țările terțe și de aceea am prezentat această nouă propunere. E o reformare, o codificare care pune în aceeași categorie grupuri diferite, dar e vorba de tineri care se confruntă cu probleme asemănătoare și uh, pentru care se aplică reguli asemănătoare. Deci e un instrument care merge în direcția uh, simplificării și a sporirii transparenței. Ce schimbăm noi cu această propunere? În primul rând, se referă la uh, resortisanți din uh, țări care vin pentru mai mult de trei luni, pentru că pentru ceilalți se aplică regimul de, cot, de cote de viză. Am spus că vom include noi grupuri, uh, uh, și Uh, stagiarii remunerați care nu sunt acoperiți deocamdată de nicio legislație europeană, dar care se confruntă cu probleme, mai ales uh, tinerii oper uh, au nevoie de protecție pentru că adesea se află într-o situație vulnerabilă, pot fi exploatați și aș face și o comparație între partea oper cu cea cu propunerea pentru lucrătorii sezonieri, care nu e o propunere doar cu privire la admiterea acestora, ci obiectivul acesteia e și să se evite exploatarea și să se protejeze lucrătorii sezonieri. Și în cazul tinerilor operi, raționamentul este același. O a doua observație care se va schimba, vom încerca ca regulile legate de elevi, voluntari și stagiari neremunerați uh, vor fi obligatorii, deocamdată sunt um, facultative. Organizațiile care organizează schimbul de elegi, elevi se confruntă cu probleme datorită regulilor diferite în vigoare în diverse state membre și, așa cum spuneam, vor fi incluși și stagiarii neremunerați. Pentru aceste grupuri, Vom avea condiții mai clare de admitere. Va fi un, procre, un, un proces mai uh, simplificat. Se vor aplica reguli mai transparente pentru obținerea permisului de ședere și a vizelor. Studenții câteodată îndeplinesc toate condițiile de admitere, primesc permisul, dar nu primesc viză. Și deci nu pot intra pe teritoriul UE. Această propunere și această directivă intenționează să soluționeze această problemă. Vor exista, exista garanții procedurale. Uh, de exemplu, propunem o durată de 60 de zile pentru că statele membre să iau o decizie cu privire la aplicațiile. Această limită poate fi, să, poate fi redusă chiar la 30 de zile pentru cei care vin în conformitate cu în, în, în uh, numele programelor de schimburi, uh, Marie Curie, de exemplu, Erasmus Mundus. Pentru încurajarea mobilității avem reguli flexibile pentru studenți, pentru cercetători, pentru membrii familiei acestora și pentru stagiarii remunerați care să le permită să se deplaseze în Uniunea Europeană. Apoi, avem și reguli mai clare cu privire la mobilitatea studenților Erasmus Mundus și a cercetătorilor Marie Curie, autorizația inițială acordată într-un stat membru va fi valabilă și în alte state membre în care aceste persoane studiază și fac cercetare dacă uh, cererea lor se face cunoscută de la început și încă un aspect, accesul la piața muncii în timpul studiului, studenții pot lucra 10 ore în viitor minim, vor putea lucra 20 de ore minim, astfel vor putea să uh, atât să se autofinanțeze, cât și să-și aducă contribuția la economia Uniunii Europene. Și, în fine, cercetătorii și studenții vor putea să rămâne, rămână timp de 12 ani după terminarea studiului, studiilor și a cercetătorii pentru a-și uh, căuta un loc de muncă sau pentru a lăsa, a-și lăsa propria afacere. Există condiții care sunt bine definite în propunerea noastră, ceea ce nu înseamnă că uh, astfel au un acces automat la un loc de muncă, pentru că e nevoie de un permis uh, de muncă național, dar trebuie ca cercetătorii și studenții care rămân pe teritoriul european să poată să fi folosiți, să nu se irosească uh, talentul pe care l-au acești uh, cercetători și studenți care adesea cunosc limba țării respective și sunt calificați pentru că au fost formați în statul membru respectiv. Apoi, drepturile mai avansate prevedem prevăzute pentru aceste categorie și, în concluzie, propunerea noastră are ca obiectiv îmbunătățirea regulilor, care sperăm să îi atragă pe uh, tinerii din țările terce să stimuleze cercetarea, dezvoltarea și inovarea și să se asigure că e vorba de o experiență interesantă care să permită și circularea materiei cenușii și în interesul țării de origine. Așteptăm cu nerăbdare să cooperăm cu Parlamentul European, European și cu Consiliu. Mulțumim foarte mult! Mulțumim! Acum vom da ocazia președinției irlandeze. În numele Consiliului, domnul Rodwire, dacă doriți să luați cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte pentru ocazia pe care ne-o dați de a vă prezenta poziția Consiliului pe acest dosar. Aș dori să vă prezint felul în care Consiliul intenționează să abordeze acest uh, dosar. În contextul uh, directivei cu privire la lucrătorii detașați și a lucrătorilor uh, sezonieri, președinția încearcă să găsească compromisuri și un acord cu privire la aceste două directive. E foarte important, un pas important înainte pentru că multe dintre prevederile pot fi um, repetate în noua directivă dacă vom ajunge la un acord cu Parlamentul European. În contextul noi directive, context, Consiliul salută această directivă, având în vedere valoarea adăugată pe care uh, persoanele acestea le pot uh, aduce economiei Uniunii Europene. E o valoare adăugată foarte importantă acum, în vremurile de azi. De asemenea, președinția irlandeză dorește ca această directivă să progreseze în patru săptămâni după ce a fost uh, dată publicității, am început uh, un prim bilanț pe care sperăm să îl uh, finalizăm în timpul președinției noastre. Am avut deja două reuniuni la Consiliu și vom avea o a treia reuniune cu experții înainte ca mandatul nostru să expire colegii mei, avem aici uh, în stânga mea o doamnă care reprezintă președinția lituaniană, ele au uh, plan, plan, uh, această președinție a planificat încă cinci uh, reuniuni. Consiliul uh, dorește ca la reuniunea de la Schife să discute acest subiect la începutul lui iulie. Deci vă dați seama că Consiliul atât președinția irlandeză cât și viitoarea președinție lituaniană își dorește ca progrese importante să fie obținute. Consiliul, bineînțeles, e conștient de dezbaterile de la Parlamentul European și va face tot ce este în putință uh, Așteptăm cu nerăbdare amendamentele Parlamentului European mm, care vor fi propuse și uh, adoptate. Uh, președinția lituaniană va începe negocierile cu privire la compromisul pentru a ajunge la un acord pe acest uh, dosar. Din perspectiva Consiliului, aș dori să subliniez că noi salutăm această directivă și potențialul pe care îl poate reprezenta pentru a permite acestor persoane să lucreze și să trăiască pe teritoriul UE, dar Consiliul are câteva temeri inițiale legate de prevederile obligatorii și ne gândim, de exemplu, la tinerii oper, la voluntari, la elevi și la uh, stagiarii neremunerați. Dar toate aceste aspecte vor fi discutate. Probabil că aceste prevederi obligatorii uh, vor fi diluate cu timpul, dar în orice caz noi suntem deschiși să avem o dezbatere uh, sinceră. Apoi, în ce privește prevederile obligatorii uh, legate de, deci pentru studenți, uh, cercetători, uh, tineri operi, Consiliul are nevoie de uh, clauze de salvardare uh, din câte am constatat, uh, Parlamentul European, uh, mai ales în ce privește directiva privind lucrătorii uh, sezonieri și persoanele transferate în cadrul aceleiași companii, are aceeași poziție, deci trebuie să evităm orice tip de abuz, să împiedicăm migrația ilegală. În concluzie, așteptăm cu nerăbdare noi Consiliul să cooperăm cu colegiuitorul nostru cât mai constructiv, cât mai eficient pentru a ajunge la un acord pe acest dosar. Am avut deja două reuniuni cu raportoarea doamna Wikstrom, a dat dovadă de spirit de deschidere și știu că și colegii lituanieni intenționează să coopereze strâns cu doamna Wikstrom pentru a obține rezultate concrete cât mai repede cu putință. Mulțumim! Am auzit propunerea comisiei, am ascultat și poziția Consiliului Din păcate, doamna Wikström încă nu a sosit, sperăm să, uh, să sosească, dar începem dezbaterea. Domnul Coelho a cerut primul cuvântul. Thank you so much, Chair. As Mr. Mulder, I have also... Mulțumesc. Eu am notițele doamnei Corața Bild, care este raportor din umbră numele PP. Și m-a rugat să vă spun următoarele. Ca raportor din umbra PP, eu, Maria Corața Bild, aș vrea să <laughs> salut propunerea uh, Uniunii Europene cu privire la resortesanții din terțe state mm, uh, de a-i primi aici în vederea schimburilor școlare, a cercetării și așa mai departe. E important ca aceste persoane să aibă posibilitatea de a-și aduce uh, cunoașterea, cunoștințele în Europa. Asta va spori know-how-ul aici și Uh, va genera plus valoare. E necesar pentru ca Europa să devină din ce în ce mai competitivă. Fixarea de norme comune în acest sector este un lucru foarte important pentru a putea beneficia uh, de pe urma acestui tip de migrație. În momentul în care vorba de resortisanți care vin pe o perioadă limitată de timp în Europa pentru a trăi și a studia aici. Doamna Corața Bild așteaptă cu nerăbdare cooperarea cu raportoarea și cu ceilalți raportori din umbră, dorindu-se să se asigure că prin acest instrument se vor crea condițiile cele mai bune pentru cei care vin aici în scopuri de cercetare și studiu. Soluția trebuie să fie una care să ofere certitudine juridică și care să facă din, uh, uh această, din acest act normativ ceva compatibil cu uh, ceea ce se întâmplă în plan național déroger euh, Euh, au propos de bienvenue. Mulțumesc. Uh, și eu mă alătur celor care se bucură că am primit această propunere. E foarte bine că a venit Comisia cu acest proiect pentru că se transmite astfel un mesaj pozitiv pentru uh, mobilitatea tinerilor și nu numai. Uniunea Europeană trebuie și dorește să promoveze libera circulație a persoanelor, în special a celor bine pregătite, pentru că acest lucru sporește competitivitatea Uniunii Europene. Este adevărat că persoanele avute în vedere, uh, inclusiv când se extinde sfera de aplicare, s-au uh, confruntat până azi cu multe obstacole legate de acordarea de vize, obstacole financiare, dificultățile de găsire a cazării și așa mai departe, dincolo de dificultățile uh, prezentate de piața muncii. Întrebarea este dacă sistemul pe care vrem să-l implementăm este suficient de atrăgător pentru uh, cercetători, studie, studenți, stagiari și uh, tinerii care lucrează au pair. îi va motiva ei pe aceștia să vină către noi, îi va motiva să circule și să îmbunătățească, să um, îmbogățească um, Europa? Cred că se poate îmbunătăți uh, aspectul legat de vize. O persoană înscrisă într-o instituție sau un cercetător care a încheiat o convenție cu un centru de cercetare uh, nu poate, um, nu trebuie să poată fi împiedicat uh, să aibă acces pe teritoriul european uh, din uh, alte motive. Trebuie să-i se acorde viza, deci cred că trebuie să se, să se clarifice acest lucru. Să lăsăm sau nu statelor membre posibilitatea de a limita accesul tinerilor la anumite posturi uh, aș vrea să-i rog pe colegi să se gândească la acest lucru. Pentru studenți, uh, e foarte important să aibă un loc de muncă pentru a-și putea finanța studiile. Și trebuie să nu pierdem în vedere, din vedere interesul nostru ca Uniunea Europeană să fie atrăgătoare pentru acești tineri, că ei să fie atrași să studieze aici. Cred că ar trebui să garantăm studenților vizele cu multiple intrări în Uniunea Europeană pentru a le garanta plecarea în vacanță. În ce privește accesul la piața muncii, 12, munci cu, 12 luni cu 6 luni în care să aibă o perioadă de grație în care să dovedească că își caută un loc de muncă. Mă întreb dacă am putea um, crește această perioadă de grație de la 3-6 luni la 6-9 luni, eventual încercând să ținem cont de importanța accesului la, la piața muncii și de dificultățile cu care se confruntă aceasta în acest moment. Trebuie să garantăm egalitatea de tratament și odată ce se va face transpunerea, trebuie să ne asigurăm că va exista o comunicare cât mai clară a procedurilor simplificate și um, devenite mai atrăgătoare. Acum uh, Franța se află pe locul 5 între statele uh, cele mai atrăgătoare pentru studenți. Uh, pe locul 1 se află Regatul Unit și pe locul 3 este Australia. Deci uh, avem, uh, fără îndoială, concurență internațională serioasă. Deci trebuie să venim cu o propunere cât mai convingătoare pentru uh, a atrage cetățenii, cercetătorii, studenții și celelalte categorii menționate. Vreau să uh, Mulțumesc raportoarei și domnului Milder care i-a uh, comunicat uh, notele pentru eforturile depuse pentru acest raport. Colegul meu uh, Lambert care se ocupă de dosar în Comisia pentru Ocupare a, a recunoscut că a întâmplat dificultăți în legătură cu anumite chestiuni sociale, a drepturilor sociale și cred că în comisia noastră ar trebui să analizăm aceste aspecte cu atenție. Mulțumim, domnul Mathieu. Doamna Mathieu are cuvântul. Mulțumesc și uh, noi uh, primim uh, pozitiv această propunere care reprezintă pentru Uniunea Europeană o ocazie de a atrage tinerii care sperăm să și rămână în Uniunea Europeană pe termen mediu, Uniunea Europeană e posibil să se confrunte cu o problemă de angajare, de ocupare, însă în propunere se regăsesc multe drepturi care pot prezenta interes pentru studenți și cercetători, precum dreptul de a lucra pentru a-și finanța studiile, acordarea unui interval în care aceste persoane să-și poată căuta un loc de muncă, dispozițiile privitoare la um, dreptul membrilor, de fam- membrilor familiilor de a, și vizita uh, rudele venite în uh, Uniunea Europeană la studii. Propunerea Comisiei are foarte multe elemente pozitive și le primim cu bucurie. Mulțumim, domnul Trianta Fili, de sără cuvântul. Thank you, Chair is... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt raportor din umbră la GUE și mă bucur că avem versiunea reformată în lucru acum și sper să rezulte plus valoare și pentru țara mea. Ca membru al adunării parlamentare pentru uh, Uniunea pentru Mediterana, subliniez faptul că partenerii noștri și vecinii noștri așteaptă deja de multă vreme această versiune reformată care să permită Uh, uh, oamenilor uh, să beneficieze de servicii mai multe. Pentru că a fost o contradicție până acum. Pe de o parte spunem că vrem relații mai apropiate și înțelegere între cetățeni, dar cerem de la cei vizați să gestioneze fluxul migraționist și să-l oprească la frontierele Uniunii Europene. E o problemă cu fragmentarea și această problemă e complexă. În loc să avem un Uh, cadru clar pentru resortisanții din terțe state care vor să studieze sau să cerceteze în Uniunea Europeană, avem un set de norme complexe cu diferite condiții, proceduri și drepturi în funcție de categoria cetățenilor din terțele state. Noi credem că regruparea acestor categorii poate fi un pas înainte, cu condiția ca procedurile să fie simplificate și să se aloce drepturile uh, acestor cetățeni. E nevoie de mai mult timp ca să analizăm schimbările introduse de comisie, pentru că acestea, într-adevăr, să faciliteze și să nu restricționeze libera circulație a acestor persoane în Uniunea Europeană și în interiorul Uniunii Europene. O remarcă în ceea ce privește formularea în acest dosar. Pentru a transmite un mesaj pozitiv partenerilor noștri, și știu că am avut această discuție de nenumărate ori, trebuie să insistăm pe noțiuni precum migrație uh, reglementată și nereglementată în loc de legală și ilegală. Uh, finețurile acestea joacă un rol foarte important, mai ales în ceea ce privește respectarea drepturilor omului ale migratorilor, după cum ni se va spune și mâine. E foarte important să transmitem mesajul că migrația e de fapt un lucru pozitiv și nu un act care foarte ușor poate deveni o infracțiune. Mulțumesc, domnul Bronz. Recent vorbeam despre traficul de ființe umane și menționam uh, rolul transportului de persoane în Uniunea Europeană în vederea exploatării acestora. Când se întâmplă asta, pierderile adesea sunt uh, suportate de persoana transportată, dar se prea poate ca și țara din care e transportată persoana să aibă de suferit. Traficantul e întotdeauna în câștig. În uh, memorandumul de înțelegere există alineatul 4 și se spune imigrația din afara Uniunii Europene este o sursă de persoane calificate. Nu se spune însă din ce țări să vină oamenii. Oamenii adesea sunt uh, aduși din țările mai sărace din Africa și din Asia. Unii poate vă amintiți că în 2010 președintele de atunci al Mali s-a adresat Parlamentul European și a spus că țara sa sărăcită a făcut sacrificii pentru a-și educa uh, persoanele și pentru a le pregăti. Dar uh, toți uh, cei din sănătate și din antreprenoriat nu sunt de găsit în numere mari în Mali, pentru că erau recrutați să lucreze în Europa sau în America de Nord. De ce? pentru ca Europa să aibă uh, forță de muncă ieftină în sănătate, fără a plăti pregătirea acesteia. Dacă asta înseamnă aducerea competențelor, uh, dacă, dacă nu e trafic de ființe umane și această, uh, uh, acest trafic de competențe, atunci eu nu știu ce e. Pentru că mm, nu se poate ca cei din lumea a treia să nu aibă nevoie de profesioniști în sănătate. Cum anume să scape din Uh, descreșterea economică dacă țările mai bogate îi uh, sărăcăcesc pe țări din, cei din aceste uh, țări în curs de dezvoltare de tot personalul calificat. Ar trebui să oferim pachete de învățare la distanță, pachete de voluntariat. Nu ar trebui să uh, jefuim uh, țările din lumea a treia de persoane calificate, ce ar trebui să adăugăm plus valoare. Mulțumesc! Astăzi, uh, fiind vorba de o dezbatere a propunerii comisiei, să dăm cuvântul și comisiei pentru concluzii. Mulțumesc! E dificil să trag eu concluzii acum, vreau doar să vă mulțumesc. A fost un uh, răspuns pozitiv la propunerea noastră inițială, așa că aștept cu nerăbdare să lucrez cu raportorul, cu doamna Wikström. Și la juri am avut o reacție similară, una pozitivă. Nu mai am ce să spun la ora actuală. Președinția spunea că Există problema abuzului. În propunere, noi am introdus mai multe articole care acoperă acest subiect și Sperăm să oferim și alte detalii pe măsură ce lucrările vor avansa. Dar vă mulțumesc pentru acest impuls pozitiv, pentru reacția pe care ați manifestat-o. Aștept cu nerăbdare să lucrăm în continuare unii cu alții. Câteva cuvinte în ceea ce privește transferurile interne și lucrătorii detașați, lucrătorii sezonieri. Da, e foarte important. După trei ani de negociere, iată că am uh, ajuns la un acord Lucrăm din greu cu Parlamentul și cu Consiliul și sper că în săptămânile ce vor veni vom reuși să găsim un acord pe aceste două propuneri importante. Trebuie să mai uh, intrăm în continuare în detaliu pe această propunere nouă. Mulțumesc, mulțumesc tuturor, mulțumesc participanților. A fost uh, un prim stadiu al uh, dezbaterilor. Vom fi ținuți la curent de către comisie. Și acum vă atrag atenția că începe reuniunea coordonatorilor care, ca de obicei, este în camera. Din câte am înțeles, uh, mare parte din coordonatori nu vor putea fi fizic aici. Unii s-au scuzat, Haideți mai bine să trecem direct la treabă pentru că nu sunt decizii de luat, ci doar puncte de informare. Coordonatorii să rămână, restul sunt rugați să părăsească încăperea. Mâine ne revedem la nouă. Mulțumesc! Please, all of the members who are not allowed